Bien. <coughs> Oh, Ça sonne un peu creux, mais bon. Je pense que cinq minutes, c'est bien. Hein On va pas pénaliser. Dragi colegi, 5 minute. Haideți să începem. Sunt unii care au venit mai devreme, de fapt la timp, ordinea de zi. Nu cred că pune probleme. Cred și o putem adopta. Așadar, nu sunt uh, anunțuri din partea președintei, care se scuză pentru absența sa, de altfel. Putem să trecem așadar la primul punct de la ordinea de zi. Este vorba de propunerea care modifică directiva referitoare la gestiunea siguranței infrastructurii rutiere. Da cuvântul doamnei Aiuto Doamna raportor, aveți cuvântul, doamna raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor prezenți. Se știe că luni după masă, într-adevăr, nu sunt ședințele la care vine cea mai multă lume, dar în sfârșit, în primul rând, vreau să vă spun că acest uh, text este prezentat uh, într-un sistem uh, cât se poate de rapid și accelerat pentru că ne aflăm la sfârșitul mandatului. Cu toții avem interesul, mai ales noi, Parlamentul, de a finaliza rapid și adopta aceste norme de siguranță pentru a răspunde nevoii de siguranță a infrastructurilor noastre rutiere care ne tot este solicitată și reflectată în datele statistice de la Eurostat, datele anuale pe care le cunoaștem. În ce privește observații cu caracter general, atingerea obiectivelor de siguranță rutieră, nu a fost așa de la înălțime în ultimii ani, uh, din mai multe motive. Deci este urgent ca directiva să fie revizuită. Asta ar fi un pas înainte semnificativ pentru a îmbunătăți siguranța infrastructurilor rutiere în Uniunea Europeană, dar și pentru proceduri mai bune de gestiune din partea statelor membre. Propunerea inițială a Comisiei, da, mi se pare un bun punct de plecare, mai ales când vine vorba de extinderea domeniului de aplicare care să includă acum autostrăzile și drumurile naționale, care sunt finanțate din bani europeni. De asemenea, împărtășesc ideea de a avea o abordare proactivă când vine vorba de evaluarea riscurilor. Pe de altă parte, este important să se mențină și o evaluări de tip post. Cât privește siguranța infrastructurilor, calitatea semnalizării verti- uh, verticale și orizontale rutiere și mai ales pentru utilizatorii vulnerabili sunt lucruri foarte importante care trebuie consolidate. Trebuie foarte bine ca semnalizarea noastră orizontală și verticală de calitate să fie promovată uh, tot așa cum trebuie să punem accentul pe interoperabilitatea uh, cu aparatura la bordul uh, mașinilor și să promovăm uh, o mobilitate stradală inteligentă. Față de textul uh, propus, așadar, uh, voi aduce încă și mai multe amendamente în atenția dumneavoastră în următoarele săptămâni. O altă chestiune se referă acum la uh, domeniul de aplicare a directivei, pentru că titlul este cât se poate de clar. Este vorba de siguranța rutieră la suprafață. Dar nu, de fapt, despre asta este vorba, dar titlul, de fapt, ar putea să ne ducă cu gândul și la altceva mă gândesc că ar trebui să avem uh, norme și proceduri care îmbunătățesc uh, siguranța pentru conducători, dar nu se spune nimic despre stabilitatea infrastructurilor, care, după părerea mea, uh, sunt foarte importante, așa cum, din păcate, am văzut că s-a confirmat uh, accidentul de la Genova din Italia recent. Din acest motiv, deși se știe că această chestiune nu a fost vizată de comisie, eu tocmai asta am nevoie, am uh, intenția de a face, să aduc aici în uh, atenție uh, lucrurile legate de siguranța infrastructurilor, Uh, nu numai uh, de suprafață și subterană, cum ar fi tunelurile. Uh, pe de altă parte, protecția utilizatorilor stradali vulnerabili, atenție deci sporită la pietoni și la cicliști, precum și la tot ce înseamnă controlul acestor elemente. De asemenea, mai propun o participare mai activă a utilizatorilor uh, la o mai bună siguranță stradală rutieră. Un sistem de semnalizare rutieră voluntar care să uh, colecteze date legate de riscurile inerente, precum și alte informații legate de siguranță furnizate de vehicole, dar și de utilizatori, pentru a preveni accidentele rutiere. În sfârșit, cred că trebuie să existe o mai mare transparență față de utilizatorii drumurilor prin indicațiile și panourile semnalizare uh, de pe străzi, dar și cât privește informația disponibilă online pe internet. Iată ce am propus și acum aștept, bineînțeles, uh, sugestii din partea colegilor. Vă mulțumesc! Merci, merci, Mulțumesc foarte mult, doamna Iutom. Doamna Schmidt nu este Domnule Deli, vreți să vorbiți? Sunteți singur reprezentant al PP-ului? Nu, nu mai sunteți singur acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mi s-a cerut numai ce de către asistenta doamnei Schmidt să vin să particip la această ședință pentru că nu poate să ajungă aici la timp am să citesc. O să citesc ce, ce, așa, ce am primit, o să fiu un fel de speaker de la televiziune. Când vine vorba de obiectivele urmărite cu acest dosar, suntem de acord că fiecare trebuie să facă tot ce este posibil pentru a reduce numărul accidentelor mortale pe străzile noastre. Siguranța rutieră în ultimii 10 ani s-a îmbunătățit foarte mult în Uniunea Europeană, inclusiv mulțumită acțiunilor comunitare. Între 2001 și 2010, numărul de accidente mortale a scăzut cu peste 40% și între 2010 și 2016 o cifră similară. Dar în 2016, totuși, peste 25.000 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile europene, numai în acel an. Uh, subsidiaritate și responsabilitate a împărtășit niște um, niște uh, obiective nu înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să facă absolut uh, totul sau să se amestece în to- la toate nivelurile, pentru că toate eșaloanele au răspunderea lor care le revine uh, pentru a preveni accidentele mortale și oricât de bune linii orientative trimitem noi de la Bruxelles uh, și uh, oricât de bine le formulează funcționarii europeni, uh, aceste lucruri legate de evaluarea siguranței rutiere, unii tot o să obosească la volan, alții o să se urce la volan uh, după ce au băut și așa mai departe. Și tot o să se întâmple accidente. Deci nu contează cine formulează regulile dacă oamenii nu le urmează și nu le respectă. Ca și partid PPE, noi nu dorim să... nu vedem de ce trebuie să se extinde domeniul de aplicare, dar 8% din accidentele mortale se petrec pe rețelele TNT, uh, dar să nu uităm că există multe alte accidente în alte circunstanțe. Autostrăzile întotdeauna au reprezentat un uh, mijloc de transport foarte rapid ar trebui să încurajăm oamenii tocmai să folosească autostrăzile decât să se ducă pe drumuri uh, secundare și asta mm, stimulând pe partea financiară. Importantă e eurovinieta, importantă este taxa de drum și așa mai departe. Noile tehnologii acum. Noi suntem împotriva domeniului aplicare extinsă al directivei, pe de altă parte dorim foarte mult să uh, armonizăm toată semnalizarea rutieră pentru a putea uh, accentua progresul mașinilor uh, auto, autonome și a camioanelor fără șoferi. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a avea standarde în materie de noutăți uh, tehnologice. Mașina autonomă fără șofer nu poate să funcționeze decât dacă există semnalizare uniformizată, standardizată. Uh, peste tot. Există o serie întreagă de uh, factori care ehm, afectează imediat calitatea semnalizării rutiere și eh, gestionarii drumurilor sunt direct răspunzători de modul în care va evolua în Europa mașina fără șofer. În orice caz, eh, aștept contraargumente. Mulțumesc foarte mult, domnule Deli. Din partea socialiștilor, Domnul Damesmacher. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc așadar, doamna Iuto, doamna raportor, pentru proiectul de raport. O să am o intervenție cu caracter general. Eu consider că dumneavoastră, ca și abordare, ați avut o abordare foarte bună. Suntem, deci, pe eh, pe șinele care trebuie să, să fim și prioritățile noastre ca și grup uh, le regăsim în general în raportul dumneavoastră. Într-adevăr, numărul uh, victimelor de accidente uh, rutiere în Europa a tot scăzut constant în ultima vreme, însă totuși în ultimii ani a existat o stagnare Trebuie să ne gândim uh, cu multă atenție și să vedem cum să facem ca lucrurile să se îmbunătățească. Sunt de acord cu doamna raportor, infrastructura noastră rutieră trebuie să se potrivească cu noile condiții și evoluții tehnologice, uh, folosirea unor noi mijloace de, de transport, uh, nevoi în domeniul șofatului care se schimbă permanent. Este important să avem o gestiune mai bună și o structurare mai bună a gestiunii acestea rutiere și să fim foarte atenți de adevăr la utilizatorii vulnerabili. Dar să fim atenți și la a nu suprareglementa lucrurile. Există diferențe de geografie, de climă, de tradiții între statele noastre. Uh, Uh, membre și deci nevoile sunt diferite. Semnalizarea uh, rutieră deseori este adaptată condițiilor de trafic locale, specifice. Nici asta nu trebuie uitat. În sfârșit, aș dori ca în timpul acestui uh, proces să fim atenți la rețeaua TNT, dar și la rețeaua de drumuri principale, este important să se garanteze siguranța uh, pentru aceste rețele, în primul și în primul rând. Voi depune, bineînțeles, amendamente. În concluzie, pentru fiecare victima unui accident uh, vorbim despre o dramă Uh, îngrozitoare și nu ne putem uh, opri până nu reducem total sau dispar total aceste victime ale traficului rutier. Mulțumesc, domnul Riche. Acum dau cuvântul doamnei Meissner. O să vorbesc în numele colegului care nu poate să vină astăzi aici și mi-a cerut să dau citire următoarelor. Salut uh, propunerea Comisiei de revizuire a directivei privind siguranța rutieră și sprijin ideea de a scădea tot mai mult numărul de accidente mortale și de răniri din traficul rutier, mai ales pentru utilizatorii vulnerabili vulnerabil. Calitatea infrastructurilor noastre este importantă pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și pentru a merge către sisteme automate și conectate de mobilitate. Uh, sprijin ideea de a extinde domeniul de aplicare dincolo de rețeaua TNT. TNT. Asta va avea un impact uh, pozitiv. Doamna raportor, uh, totuși propune o extindere și mai largă a directivei, domeniului de aplicare, asta ar fi negativ și contraproductiv. Nu ar trebui să dorim să extindem și mai mult domeniul de aplicare al directivei, și e nevoie de un studiu de impact uh, solid înainte de a eventual îmbrățișa o astfel de eventualitate. Nu trebuie să punem mai multe poveri birocratice pe umerii statelor membre și nici să existe suprapuneri când vine vorba de alte evaluări de siguranță, de cerințe de performanță și așa mai departe. Însă sprijin ideea de a pune cât mai mult uh, în aplicare uh, Ehm, noile tehnologii. Vă mulțumesc foarte mult și aștept să cooperăm împreună foarte bine. Mulțumesc foarte mult, doamnă Meissner. Nu cred că din partea grupurilor politice mai dorește să intervină cineva. Bun. Vă rog. Domnul Van den Kamp. Da, vreau să vă spun un lucru nu am putut să parcurg uh, așa cum trebuie toată documentația, dar vreau să vă întreb care, diferența dintre, care este legătura dintre infrastructura stradală rutieră și formarea șoferilor. Pentru că cercetările arată că greșelile umane, erorile umane sunt uh, mai semnificative și mai determinante în accidentele rutiere decât semnalizarea rutieră. Uh, și asta în atenția doamnei raportor. Vreau să vă întreb dacă uh, formarea șoferilor, uh, trainingul acesta intră cumva în domeniul de aplicare al directivei sau al intențiilor cu această directivă revizuită. Domnul Riche, nu, raportul acesta se concentrează pe infrastructuri, într-adevăr, dar există o legătură între natura infrastructurilor și posibilitatea ca să se facă niște greșeli în uh, acest sistem. Cred că ideea este siguranța, apoi infrastructurile și apoi în acest lanț uh, șoferul și șoferii și șofatul. O să vă dau cuvântul, doamnă raportor, și pentru a reacționa la asta, dar vă rog frumos, înainte de asta, să uh, dăm cuvântul uh, domnului de la comisie. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul constant pe care îl dovediți față de obiectivele noastre și anume de a reduce în mod uh, drastic numărul victimelor accidentelor uh, de rutiere. Trebuie să știm cum stăm, trebuie să știm uh, um, de unde venim, dar astăzi trebuie spus că în continuare peste 25.000 de persoane anual își pierd uh, viața pe drumurile uh, europene, adică cam 17 pe zi, ca și cum uh, un, un autobuz plin de oameni uh, ar suferi un accident în fiecare zi, un accident mortal. Deci trebuie să fim atenți la aceste aspecte. Ideea noastră, ținta noastră este aceea de a avea uh, zero uh, accidente mortale și zero răniri uh, pe drumurile europene până în 2050. Avem o abordare de tip safe system. Uh, Bineînțeles că ne concentrăm pe vehicol, bineînțeles că ne concentrăm și pe utilizatorii drumurilor, pe șoferi, dar nu numai. Însă al treilea element aici, în această ecuație, este infrastructura. Pachetul mobilitate prezentat de Comisie în mai 2018 prezintă o abordare holistică pentru a avea acest obiectiv zero, zero victime. Infrastructura, așadar, despre asta este vorba în propunerea de față, deoarece în 30% uh, din accidentele mortale infrastructura joacă într-adevăr, într-adevăr un uh, rol. Iată de ce am zis să, amendă, să modificăm uh, directiva respectivă în patru puncte. În primul rând, îmbunătățirea transparenței și a monitorizării procedurilor uh, de siguranță sunt lucruri care se întâmplă deja și sunt un sistem care funcționează, dar dorim să știm mai bine ce măsuri uh, există în momentul în care se impun niște acțiuni. Deci cum se parcurge acest drum. Apoi măsuri proactive pentru a cartografia uh, nivelul de siguranță în întreaga uh, rețea. Și asta în mod proactiv. Nu dorim să așteptăm să se întâmple accidentele, ci dorim ca aceste valori să aibă loc încă din amonte. Al treilea element, extinderea domeniului de aplicare dincolo de rețeaua TNT către drumurile naționale sau primare și, în sfârșit, uh, semnalizarea. Permiteți-mi să vorbesc despre acele două elemente mai comentate în discuția de față. Noi, uh, în ce privește semnalizarea, rutieră. Suntem foarte de acord cu acest gen de măsuri, mai ales când vine vorba de mobilitate automată și autonomă. Astăzi există mai multe niveluri de autonomie și tehnologia ajută șoferul. De pildă, uh, tehnologia care îi permite să, să se mențină pe o anumită bandă de circulație uh, și multe alte informații care parvin șoferului pentru a înțelege mm, cum stăm cu traficul. Însă, în următorii 10 ani, aceste lucruri vor fi din ce în ce mai mult, de, din ce în ce mai mult uh, importante. Și atunci tehnologia își va spune cuvântul. Apoi, extinderea la alte drumuri și uh, străzi, dincolo de rețeaua TNT. Vreau să vă spun că noi dorim să ne menținem pe drumurile principale și uh, arterele principale și nu să ne extindem către drumurile uh, secundare. Dar nu toate autostrăzile astăzi fac parte din rețeaua TNT și dorim să le acoperim pe aceste autostrăzi în chestiune, dar rețeaua TNT este deja cea mai sigură parte din întreaga rețea. Ea reprezintă cam 4% din toată, toate drumurile europene și 8% din accidentele mortale. Dar dacă dorim să extindem uh, directiva către toate autostrăzile și drumurile principale, am putea să acoperim astfel 15% din întreaga rețea rutieră uh, și mai mult decât atât uh, să ne ocupăm de practic 40% din accidentele mortale. Deci o mică extindere a rețelei uh, poate să reprezinte un impact deosebit de mare asupra scopului acesta de a reduce numărul de accidente mortale. Mulțumesc, domnule raportor, ne bucurăm de calitatea acestui raport care dorește să consolideze propunerea inițială a Comisiei, de pildă tot ce înseamnă semnalizarea rutieră, propunând o evaluare um, de eventualitatea armonizării acestei um, semnalizări și marcaj rutier, apoi transparență, informații pentru cetățeni, posibilitatea ca utilizatorii drumurilor să poată să transmită și să raporteze anomalii. Uh, mi se pare interesantă această idee și o vom aprofunda. Însă există un element aici asupra căruia v-aș atrage atenție ca și comisie lucruri pe care le-a menționat doamna Aiuto și anume obligația pentru statele membre legată de mentenanța pentru infrastructurile de tip uh, poduri și tuneluri. Uh, bineînțeles că nu dorim să avem accidente majore în acest domeniu, dar asta ar reprezenta o mare extindere a domeniului de aplicare a directivei. Asta uh, este totuși o competență națională, dar bineînțeles dacă aveți soluții în acest sens, vă vom da ascultare și mulțumim pentru cooperarea de înaltă ținută. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă Aiuto. Dau cuvântul doamnei raportor, doamna Iuto, pentru concluzii. Mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc și comisiei pentru aceste observații. Colegul Van den Kamp a plecat, aș fi vrut să-i spun ceva în legătură cu ce a spus domnia sa. Într-adevăr că factorul, factorul uman este de multe ori uh, decisiv când vine vorba de accidentele rutiere și uh, da, formarea șoferilor nu intră în această directivă ca atare, dar dacă la infrastructuri uh, suntem, uh, reușim să sporim nivelul de siguranță, este clar că sarcina șoferului uh, și stresul său în acest sens este, sunt reduse și reduse vor fi probabil și erorile umane. Iar cât privește domeniul de aplicare, e un lucru la care țin foarte mult, și anume să ne gândim la calitatea și stabilitatea infrastructurilor noastre. Știu foarte bine că, bine că nu asta și-a dorit inițial Comisia, dar haideți să facem ceva împreună, pentru că, după părerea mea, aceasta este o ocazie excelentă pentru a introduce o serie de elemente care se vor dovedi folositoare. cred că putem implica aici statele membre fără a le împovăra prea mult, fiecare să-și uh, asume răspunderea pentru a evita acele catastrofe cunoscute de toată lumea și în rest, bineînțeles, că aștept uh, amendamentele și uh, da, nu aveți decât până pe 24 octombrie această posibilitate, deci vă rugăm să vă grăbiți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este 25 octombrie la prânz, la ora 12. În regulă. Suntem deja mm, în avans. E foarte bine. Poate terminăm mult mai repede. Cu cât avansăm mai mult, cu atât mm, oamenii nu vor fi prezenți pentru că vor veni prea târziu. În orice caz, o văd pe Cristin în uh, block start uh, pentru următorul punct. Nu mai așteptăm atunci. Este vorba de propunerea de regulament referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Are cuvântul doamna Revodalun Bănfoa. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur ce rapport... Mulțumesc, domnule președinte. Au fost depuse cât, aproximativ 100 de amendamente la acest raport. Este vorba de următoarea programare a uh, fondului uh, regional și al celui de co coeziune. Mi se pare că, în general, amendamentele merg în aceeași direcție. Doresc să consolideze uh, dimensiunea de transport în um, aceste fonduri europene și cred că mai ales după prima reuniune a raportorilor din umbră, care s-a desfășurat foarte bine săptămâna trecută, cred deci că vom ajunge la compromisuri bune în acest termen strâns ce a fost impus. În ceea ce privește concentrarea tematică, am luat uh, notă de diferitele abordări propuse de deputați. Unii doresc introducerea unor noi obiective în concentrarea tematică, alții doresc pur și simplu să se scadă nivelul de concentrare sau să nu se schimbe textul comisiei. După ce am analizat diferitele abordări și am ascultat uh, diferitele observații, în loc să adăugăm noi obiective, cred că putem găsi un compromis bun, scăzând nivelul concentrării resurselor Uh, către obiectivul politic numărul 1, respectiv o Europa mai inteligentă, care uh, se referă mai ales la sectorul digital, pentru a oferi o marjă de manevră mai mare autorităților locale pentru a finanța alte obiective politice, cum ar fi obiectivul 3, o Europa mai conectată, sau 4, o Europa mai socială. Acest prim schimb de opinii a fost uh, unul foarte bun, vom continua să lucrăm, avem a doua reuniune a raportorilor din umbră săptămâna viitoare la Strasburg și cred că vom ajunge la propuneri bune din partea Comisiei de Transport. Mulțumesc, domnule președinte! Iată, o intervenție optimistă. Nu știu dacă domnul Bach, domnul Deli doresc să intervină în numele PPE. Dacă nu, foarte bine. Passe un petit papier, là. Monsieur Deli, vous avez la parole pour le... Yes. Domnule Deli, aveți cuvântul în numele PP. Domnule președinte, este onoarea mea să fiu din nou un înlocuitor pentru colega Claudia Montero de data aceasta. Voi citi uh, uh, mesajul său. E ziua mea de citit astăzi. Câteva puncte. Politica de coeziune în Uniunea Europeană este cel mai ins important instrument de investiții, dar cu reducerile propuse de Comisie pentru 2021-2027 uh, se riscă aprofundarea diviziunilor uh, din Europa convergența regiunilor celor mai puțin uh, dezvoltate arată cât de importante sunt aceste două fonduri pentru reducerea disparităților în Uniune. Din acest, uh, din acest motiv, raportoarea din umbră este pentru posibilitatea de a sprijini investiții în aeroporturi, mai ales pentru regiunile ultraperiferice. Uh, în articolul 349 din tratate, acest uh, articol um, definește regiunile ultraperiferice și se prevede că ele pot beneficia de, inclusiv de acces special la fondurile structurale. Legislația actuală ar trebui să mențină sprijinul pentru investiții, pentru, uh, pentru întreprinderi, indiferent de uh, mărimea acestora. 8 din 9 sunt regiuni insulare și astfel de măsuri vor compensa costurile suplimentare uh, cu care se confruntă aceste uh, regiuni. Concentrarea tematică a acest, la regiunile ultraperiferice la articolul 3 nu trebuie să se, nu trebuie să se aplice regiunilor ultraperiferice. Uniunea Europeană trebuie să sprijine uh, regiunile cele mai puțin dezvoltate. În al patrulea rând, statele care uh, beneficiază de pe urma acestor două fonduri trebuie să aibă o mai, să beneficieze de o mai mare flexibilitate. O mai mare flexibilitate pentru obiectivul 1 um, și 2 ar trebui oferite. Um, sumele pentru aceste obiective trebuie să fie mai puține. Uh, iar uh, statele membre trebuie să aibă posibilitatea să aloce fondurile acolo unde sunt mai necesare. În loc să se aloce cote minime pentru fiecare obiectiv, trebuie să se ofere uh, această libertate de alegere, pentru că asta permite și implementarea guvernanței la diferite niveluri. Un ultim punct, în ceea ce privește sprijinul, domeniul de aplicare al sprijinului din uh, FEDER și uh, fondul de coeziune la 4 și 5, sunt pentru ideea de a sprijini infrastructuri, de, uh, infrastructuri aviatice. Am avut deja uh, o, audi- o reuniune a raportorilor din umbră pentru, pentru abordarea generală și conținut. Următoarea va avea loc la Strasburg. Aici încheie doamna Montero. Deli. Mulțumim, domnule Deli. Cred că nu este nimeni în numele CR. Am să dau cuvântul în numele grupului ALDE lui Ghezine Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, din nou tot eu. De data aceasta îl voi reprezenta pe Pavel Telicca. Um, împreună cu colegul Deli de la PPA să suntem cititorii. Domnul Telicca mulțumește raportoarei pentru proiectul de raport și cere scuze pentru absența sa de astăzi. Observațiile sale sunt scurte pentru că în bună parte partajează, um, este de acord cu propunerea raportoarei. Acesta este și motivul pentru care nu a depus foarte multe amendamente. În rest, sprijină propunerea raportoarei de a include mai bine prioritățile ce țin de transport în obiectivele specifice. A fost foarte surprinzător să se vadă în propunerea comisiei că transportul este menționat numai la um, PO3, la conectivitate, și PO2 uh, include tranziția energetică um, către o, o producție energetică nepoluantă. Uh, majoritatea suntem de acord cu o mobilitate nepoluantă și uh, e păcat că un transport mai puțin poluant nu a fost inclus la această prioritate. Domnul Telișca va depune câteva amendamente pentru a consolida monitorizarea și evaluarea programului și așteaptă cu nerăbdare următoarea reuniune a raportorilor din umbră și discuția din acestea. Există o propunere din partea raportoarei cu care nu este de acord ce a menționat deja acest lucru la ultima reuniune a raportorilor din umbră și anume posibilitatea de a folosi cele două fonduri pentru achiziția de material rulant. Din, uh, la aceste puncte, domnul Telicca nu poate sprijini compromisul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, uh, doamnă Meissner. Văd că uh, din partea verzilor nu este prezent nimeni. Poate doamna Aiuto, nu, nici dumneavoastră, vai de mine. Și pentru GUE? Nimeni? Iar comisia încă n-a venit. Ba da, mă scuzați. Aveți cuvântul în numele comisiei. Vă mulțumim pentru prezență. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații pe scurt. În ceea ce privește proiectul de aviz, și îi mulțumesc raportoarei pentru munca depusă la acesta. Întâi, în ceea ce privește conținutul propus de comisie, la articolul 2, la obiectivele specifice și la articolul 4, la domeniul de aplicare, intenția noastră a fost să învățăm uh, lecția din perioada 2014-2020 și să menținem descrierea obiectivelor și domeniului de aplicare cât mai scurte, scurtă și cât mai simplă, parțial pentru a asigura suficientă flexibilitate la nivel de programare, dar și pe, parțial pentru a evita ce s-a întâmplat în perioada 2014-2020, și anume faptul că am ajuns la liste descriptive mult prea lungi de eventual conținut și nu la uh, obiective mai scurte, mai clare. Acesta, este obiect, acesta a fost ideea când am redactat astfel textul. În al doilea rând, în ceea ce privește ce am, reuș- ce am încercat să obținem cu concentrarea tematică. S-a discutat mult uh, despre uh, nivelul la care ar trebui să se aplice concentrarea tematică la nivel național sau la nivel regional. Din partea Comisiei, noi am gândit după cum urmează. Stabilind procentaje la nivel național, se oferă mai multă flexibilitate la nivel regional, pentru că nu fiecare regiune trebuie să respecte aceleași procentaje. Situația actuală aceasta este propunând un nivel național de concentrare tematică, uh, se permite o variație uh, între diferitele regiuni în funcție de specificitățile fiecăreia. Un al doilea element la concentrarea tematică. Ne dorim ca uh, banii europeni să fie cheltuiți pe prioritățile principale ale Uniunii Europene, și anume acum climatul și inovația. Clima și inovația. Pot uh, fi vizate și alte domenii, iar regiunile și statele membre pot cheltui în alte domenii, însă pentru a beneficia beneficiile din uh, fondurile obținute din fondurile europene, dorim să um, ne concentrăm pe climă și inovație. Și un ultim element din punct de vedere al coerenței și al alinierii cu prioritățile UE, în articolul 6 am încercat să uh, facem o aliniere și cu prioritățile negative. Excluziu, excluderile din articolul 6 au de-a face cu abordarea politică a Uniunii Europene, de exemplu, în ceea ce privește deșeurile, uh, internetul de bandă largă. De asemenea, am încercat să tragem învățămintele experiențelor trecutului și uh, tocmai de aceea a intervenit excluderea uh, aeroportului, aeroporturilor. Uh, încercăm să învățăm, deci, din, din lecțiile trecutului, un raport al Curții de Conturi în urmă cu 2-3 ani criticat tocmai finanțarea acestor aeroporturi. Atât din partea mea, mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult uh, comisiei. Dacă doamna raportor n-are nimic uh, împotrivă, doamna de Monte dorește să intervină. Vă rog, doamna de Monte. Mulțumesc foarte mult. Mm, vreau doar să vă spun că, în general, sunt de acord cu cele, de sp- cele spuse. Chiar cu, sunt foarte de acord cu propunerile doamnei raportor și eu subliniez ideea uh, de a avea o dimensiune regională accentuată mai mult decât cea națională, mai ales când vine vorba de fixarea de priorități. În Europa avem uh, realități diferite în fiecare stat membru și și mai diferite sunt lucrurile de la o regiune la alta. Deci cred că trebuie să ne urmăm uh, această cale a diferențierii între statele membre, între regiuni. Cât privește transporturile, eh, eu nu sunt cu ideea de a eh, penaliza aeroporturile regionale, pentru că trebuie să fim mai eh, aproape, tocmai de acele localități care nu sunt bine deservite și mai e și ideea de a degreva un pic aeroporturile mai mari, principale. Deci, să se țină cont de diversitatea realităților noastre și ideea de a fi cât mai bine diseminat și prezenți în, în teritoriu și să nu uh, congestionăm și mai mult traficul acolo unde el deja este aglomerat. Deci ideea este tocmai să sprijinim uh, aeroporturile uh, regionale tocmai în uh, zonele mai izolate, nu numai cele ultraperiferice, să existe servicii oferite de ele pentru a permite și o creștere economică, nu numai pur turistică. Da, putem să urmăm ce spune Curtea de Conturi uh, când vine vorba de evitarea distorsiunilor, dar când vine vorba de turism, uh, de care ne ocupăm și noi la comisia noastră, e adevărat că pentru niște zone care erau foarte izolate și sărace, eh, mulțumită turismului, au putut să se dezvolte și să înflorească și turismul reprezintă a treia sursă de venit europeană. E bine să sprijinim toate aceste demersuri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă de Monte, iar la final are cuvântul doamna Revodalon. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă raportorii grupurilor ECR, verzilor și nu numai nu au fost prezenți acum, încă o dată am avut o reuniune foarte constructivă cu reprezentanții acestor grupuri. Cred că um, din cele spuse de colegi, înțeleg că Parlamentul European dorește ca regiunile să aibă posibilitatea de a acționa în mod direct, conform propunerilor făcute, nu numai printr-un sistem de flexibilitate stabilit de state. Nu este primul raport uh, la care parlamentarii, deputații europeni uh, lucrează în colaborare și în, în sprijinirea regiunilor este un uh, principiu pe care continuăm să-l promovăm. Am ascultat cu atenție argumentul privind uh, um, regiunile ultraperiferice, nu pot decât să um, fiu de acord cu aceste argumente, trebuie să susținem și să încurajăm tot ce se poate face în ceea ce privește uh, transportul în regiunile ultraperiferice. În ceea ce privește achiziția de material rulant, trebuie menținut în domeniul de aplicare, pentru că de multe ori E vorba de regiuni regiunile trebuie să cumpere acest material uh, rulant pentru transportul în comun. Și e normal, pentru că asta corespunde cu prioritățile stabilite la nivel european. Tocmai de aceea este normal să-i și sprijinim. Cred că reuniunea raportorilor din umbră de săptămâna viitoare va fi uh, constructivă și uh, Uh, ne va da o idee mai clară asupra modului în care trebuie să acompaniem uh, regiunile în ceea ce privește acest domeniu al transportului. Și, mă scuzați, era să uit, în ceea ce privește infrastructurile aeroportoare, același lucru este valabil. Regiunile de multe ori sunt în prima linie și tocmai de aceea nu am dorit să le excludem. Dorim să putem să continuăm să le uh, Uh, acompaniem, astfel încât aeroporturile să fie gestionate de regiuni și de state și nu de către structuri din afara Uniunii Europene. Trebuie să fim vigilenți și aici. Mulțumim, doamnă Revodalon. Vă amintesc că votul va avea loc pe 15 noiembrie. Și cred că um, Discuțiile noastre se vor încheia înainte de asta. Um, suntem uh, din nou um, în avans cu timpul, spre deosebire de orarul trenurilor sau de trenuri în funcție de orar. Poate continuăm cu ordinea noastră de zi. Uh, domnul uh, reprezentantul Curții de Conturi aici, este aici, deci uh, îl vom invita să ne facă prezentarea sa privind trenurile de mare viteză. Donc je remercie euh, monsieur euh. Mulțumesc domnului Erix din partea Curții de Conturi pentru a ne prezenta un uh, studiu referitor la planificarea strategică în ceea ce privește rentabilitatea și durabilitatea liniilor de mare viteză în Uniunea Europeană. Cred că e un subiect interesant și important asupra căruia nu avem întotdeauna un feedback atât de precis. Cu atât mai mult cu cât diferențele pot fi foarte mari. Și vă rog, domnul Erix, aveți cuvântul. Pentru cam cât credeți dumneavoastră că e necesar să vorbiți. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. Domnule președinte, stimați deputați, iată, um, corespunde subiectul cu uh, timpul merg, continuăm la înaltă viteză și începem chiar înainte. Am să vă prezint raportul nostru privind uh, calea ferată, trenurile de mare mm, viteză, uh, iar domnul Turn, uh, cel care a condus acest audis, vă stă și el la dispoziție pentru a vă da informații suplimentare. De ce acest audit? era vorba de uh, economie, eficacitate și eficiență. Asta în ceea ce privește uh, modul în care urmau să fie cheltuite fondurile. Avem uh, costuri ridicate, atât pe kilometru, la calea ferată de înaltă viteză. Uh, eficiența se referă la câteva depășiri, uh, întârzieri uh, uh, și întârzieri de uh, predare și asta asta, iar eficacitatea se referă la uh, faptul că nu au fost atinse anumite obiective, inclusiv uh, um, diminuarea sarcinii sau poverii pentru rețele convenționale. Finanțarea a fost um, foarte importantă, 23,7 miliarde de euro au fost cheltuiți la nivel de Uniune Europeană Uh, pentru calea ferată și în plus 4,4 miliarde uh, pentru uh, sisteme de um, gestionare a traficului. Majoritatea fondurilor veneau din fondurile partajate, 72%, din fondurile cogestionate, 72%, vedeți sus în dreapta um, distribuția pe diferitele state membre. Vedem că Spania, de exemplu, a beneficia de aproape jumătate din uh, aceste fonduri, 47,3%. Și se dorește și atingerea unui, uh, unui obiectiv cu acest lucru. Spania, după aceste investiții, trebuie să dispună de a doua rețea cea mai mare de uh, cale ferată de înaltă viteză din lume, după China. Uh, cum am, cum am efectuat acest audit? Am verificat 10 linii de înaltă viteză plus 4 conexiuni uh, transfrontaliere și în total 30 uh, de proiecte finanțate, cofinanțate de Uniunea Europeană pentru perioada 2000-2013. Am analizat, deci sau am cuprins în auditul nostru peste 5.000 de kilometri de uh, cale ferată, deci mai mult de 50% din liniile de înaltă viteză și pe hartă puteți vedea uh, statele uh, incluse uh, unde am făcut verificările și unde am fost în vizită Germania, Spania, Franța, Italia, Austria și Portugalia. Aceste state uh, au uh, acoperit 84% din uh, Uh, fondurile cheltuite. Deci am acoperit o, o, o bună parte din uh, cheltuieri din punct de vedere al materialității. În ceea ce privește uh, planificarea strategică și luarea deciziilor, am constatat că nu există un plan realist pe termen lung la nivel european. Mai exact că planul existent nu se bazează pe o analiză credibilă. De aceea considerăm că triplarea uh, planificată de comisie a lungimii căi ferate la 30.000 de kilometri nu va putea fi atinsă în 2030. Nici Comisia Europeană, nici uh, coordonatorii uh, care lucrează la nivel european nu dispun de instrumente sau de competențe uh, la decizii în ceea ce privește proiectele transfrontaliere pentru a se asigura uh, că statele membre și construiesc um, liniile um, sau tronsoanele la care s-au angajat. Ceea ce înseamnă că nu vom avea o rețea la nivel european, ci, așa cum am spus-o din titlul raportului nostru, vom avea numai o peticeală um, de uh, tronsoane construite în mod izolat de către statele membre. Asta duce la legături slabe la nivel internațional, creează o valoare adăugată europeană slabă prin investiții făcute la nivel european. Câteva exemple ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba. Întâi, um, tronsonul München Verona, Verona cu uh, elementul de bază al tunelului de bază Brenner. Aici um, Calendarele au fost diferite în statele membre și asta a, a însemnat că s-au că uh, vor exista cel puțin până în 2040 blocaje pe, acest, uh, pe această șosea. Va durea aproape jumătate de secol până când aceste investiții uh, atât de mari să poată fi folosite. Austria și uh, Italia au primit 1,85 de miliarde pentru construcția acestui tunel. Un alt exemplu se referă la legătura între Portugalia și Spania. Aici s-a creat o uh, linie de s-a planificat o linie de înaltă viteză între Madrid și Lisabona. 436 de milioane de euro au fost alocate la nivel european în 2016-2017 lucrările au început de partea portugheză, însă de partea spaniolă la um, pe, la partea spaniolă, cam la 6 km de graniță se opriseră lucrările. Asta înseamnă că nu există o linie transfrontalieră între Spania și Portugalia de înaltă viteză. Deci, uh, aici ne dăm seama că nu există o rețea, ci uh, o reunire peticită de uh, tronsoane naționale. Uh, ce am mai făcut? Am recomandat comisiei să facă un plan de punere în aplicare realist și să se concentreze mai ales pe uh, tronsoanele transfrontaliere. Comisia ar trebui să revizuiască um, um, regulamentul privind rețelele uh, europene și încă un element important, uh, mecanismul interconectării Europei. Acesta, împreună cu statele membre, trebuie uh, să fie folosit, dar trebuie să se uh, adopte uh, reguli de punere în aplicare mult mai stricte, astfel încât să se poată accelera crearea acestor rețele transfrontaliere, transeuropene. Am primit uh, primele proiecte de um, formulări, de modificări și credem că merg, merg în direcția cea bună. Pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor. Și aici au existat câteva lacune am constatat o calitate insuficientă în evaluarea nevoii reale de linii de înaltă viteză în statele membre. Asta înseamnă că deciziile de construcție se iau în statele membre, dar de multe ori se, uh, sunt pure decizii politice și rare ori se bazează pe o analiză cost-beneficiu. Asta duce la utilizarea fondurilor uh, ineficientă și, din păcate, asta este mai degrabă regula și nu excepția și am să vă spun mai mult despre asta. Au fost o serie întreagă de întârzieri în lucrările de construcție. Mai mult de 10 ani la jumătate din uh, liniile uh, auditate. Maximul a fost 18 ani între Milano și Veneția. Multe depășiri de costuri au fost uh, înregistrate. 25 de miliarde de euro la liniile um, auditate, un, o, costuri suplimentare de aproape 80%. Însă aceste costuri nu uh, afectează bugetul european, ci uh, sunt acoperite mare parte din bugeturile uh, statelor membre. De asemenea, uh, aceste linii sunt foarte scumpe, aproximativ 25 de milioane de euro per kilometru uh, pe baza celor 10 linii auditate și ne-am gândit uh, care sunt costurile pentru un minut de timp de uh, rulare economisit. Și, deci, per minut este 90 de milioane de euro. Sunt cifre care, de care trebuie ținut cont în, discuție, în dezbaterea politică. Ce am mai constatat? Um, viteza medie acest, a acestor linii de înaltă viteză este numai la 45% din, la sută din capacitatea maximă, ceea ce ne arată că un trafic de înaltă viteză nu este necesar peste tot. Există uh, un potențial, deci, de a uh, economisi miliarde. Un exemplu, liniile actuale de cale ferată pot fi uh, reamenajate și um, uh, pot fi în continuare folosite. Un exemplu pozitiv în Italia, între Veneția și Trieste s-au schimbat planurile inițiale, s-a făcut o reamenajare a liniilor actuale și s-au economisit 5,7 miliarde de euro. Și um, este nevoie de 10, uh, deci um, drumul pe această sau timpul de, uh, pe această linie uh, a crescut cu petrecut, a trecut cu 10 minute, dar pentru aceste 10 minute am economisit 5,7 miliarde. Recomandările către comisie. Următoarele. Comisia trebuie să condiționeze cofinanțarea de evaluarea nevoii pentru astfel de linii, uh, ar trebui să existe proiecte strategice care să fie uh, evaluate ca fiind prioritare. Mijloacele trebuie să uh, fie legate de uh, o concurență și de o licitație clară și, bineînțeles, atingerea rezultatelor trebuie să fie o, o condiție. De asemenea, Comisia trebuie să simplifice procedurile transfrontaliere, mai ales în ceea ce privește licitațiile transfrontaliere, sunt prea complicate și durează prea mult timp și trebuie create ghișee unice pentru diferitele formalități ce trebuie făcute de ambele părți ale frontierei. Și cred că și aici este potențial de mai bine. Aș vrea să trec la a treia parte. Uh, ne-am preocupat de perspectiva cetățenilor, care sunt serviciile, um, beneficiile pentru cetățeni în ceea ce privește prețurile, posibilitățile de rezervare, timpul economisit. Am constatat că, bineînțeles, uh, um, uh, um, liniile uh, sau legăturile sunt mai rapide, bine, mai puțin rapide decât avionul, însă din, din centrul, în centrul unui oraș, să zicem din Milano la Barcel- Barcelona, am uh, constatat că dacă există această ofertă, uh, aceste um, linii sunt competitive. Bineînțeles, depinde de numărul de legături, care este foarte diferit. Există, am constatat probleme la uh, eliberarea uh, biletelor, la ticketing. Calea ferată este cam în urmă față de domeniul aviatic și, în general, um, colectarea de date în ceea ce privește punctualitatea trenurilor, uh, de exemplu, sau nivelul de satisfacție al uh, cetățenilor uh, este insuficientă. Acestea sunt recomandările făcute Comisiei. De asemenea, îi propunem să, Comisiei să sprijine sectorul feroviar și să vină cu o soluție pentru un tichet unic electronic, un așa numit single e-ticket, să includă, deci, uh, liniile de înaltă viteză și, bineînțeles, soluțiile pentru cetățeni trebuie îmbunătățite. Informațiile uh, pentru cetățeni în ceea ce privește satisfacția cetățenilor uh, trebuie să fie mai bune. Un ultim domeniu și anume verificarea durabilității și eficacității. Eficiența costurilor a fost scăzută și un nivel de sustenabilitate scăzut după uh, ce aceste linii au fost încheiate, am constatat că există un număr mai scăzut de călători uh, pe aceste uh, linii, un număr mai scăzut decât estimările comisiei, și anume și față de estimările comisiei, deci de 9 milioane de persoane pe an pe o linie. La șapte dintre acestea am constatat că numărul călătorilor este cu 50% mai scăzut, ceea ce înseamnă că mm, mijloacele de cofinanțare, 2,7 miliarde de euro uh, pentru aceste uh, linii, uh, nu și-au atins nu au atins eficiența și eficacitatea dorită. Am constatat că la 9 din 14 linii și legături transfrontaliere, numărul pasagerilor potențial nu va fi suficient de ridicat pentru a um, fi de succes uh, pe termen lung. De asemenea, am constatat o lipsă de interoperabilitate pe legăturile transfrontaliere. Există în continuare 11.000 de prevederi naționale, chiar dacă în 2010 uh, Curtea a făcut recomandări pentru a elimina uh, aceste obstacole administrative. Pe de altă parte, însă, nu există prevederi comune pentru un uh, transport uh, fără obstacole. Uh, asta înseamnă că trenurile în continuare trebuie să se oprească la granița dintre Spania și Portugalia, Italia și Austria. Deci timpul care se câștigă pentru că este o linie de înaltă viteză se pierde prin proceduri administrative care ar putea fi eliminate. De asemenea, sistemul pentru cheltuirea, pentru stabilirea uh, taxelor, uh, pentru utilizarea rețelei uh, este foarte complicat, ceea ce duce la uh, probleme. Am constatat uh, lacune mai ales în Franța și Spania. Și de asemenea există o lipsă de um, um, de legături uh, și de compatibilitate cu alte sisteme, de exemplu transportul rutier. Lipsește de asemenea și o autoritate de reglementare um, care să aibă suficiente puteri. Și ultimele trei recomandări către comisie. Comisia ar trebui să elimine toate obstacolele administrative, uh, dar nu numai din calea interoperabilității. Comisia ar trebui să monitorizeze uh, implementarea regulilor pentru uh, taxele pe infrastructură și, de asemenea, Comisia trebuie să uh, consolideze concurența între diferitele uh, tipuri de transport, astfel încât să se țină cont de costurile externe ale tuturor tipurilor de transport, dar și uh, prin, printr-o bună monitorizare a implementării legislației. Atât din partea mea, domnilor și domnilor, vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumim foarte mult, domnule Erix. Ce surprinși suntem! Și acum are cuvântul colegul Vin Van de Camp. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să vorbesc în uh, germană. Am să vorbesc în irlandeză, dar doream să vă spun în germană că germana noastră a fost atât de rapidă încât a fost greu să vă urmăresc. Voi continua în uh, limba mea maternă, în neerlandeză. Voorzitter, dank u zeer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum am mai spus, Curtea de Conturi este de multe ori considerată drept fiind extrem de importantă. Primim propuneri deosebit de importante, de uh, atrăgătoare din partea Comisiei, după care urmează o analiză exhaustivă din partea Curții de Conturi. Și mă bucur să uh, avem astfel de analize, pentru că acestea îmbunătățesc munca noastră. Și așa aveam mai multe întrebări de formulat. Întotdeauna mi s-a părut că aceste coridoare tente pot fi utilizate și pentru trenurile cu de mare viteză și am înțeles că nu așa e cazul. Deci dacă e un uh, coridor TNT, eu credeam că o linie de mare viteză, atunci automat pot să utilizez acel coridor. Dar, ascultându-vă pe dumneavoastră, se pare că uh, nu e chiar așa. Puteți să clarificați acest lucru un pic? O a doua întrebare care se referă la uh, implicarea autorităților naționale. Am înțeles că aceste coridoare TNT nu sunt întotdeauna monitorizate de către autoritățile naționale, nu sunt întotdeauna bine acceptate și e păcat pentru că investim miliarde și dacă autoritățile naționale nu uh, susțin aceste coridoare, atunci asta o să fie o problemă majoră. Și de altfel, acest subiect este menționat în raport. noastră. spuneți că nu întotdeauna e necesar să avem linii pentru trenuri de mare viteză. Pentru că se pot îmbunătăți lucrurile uh, printr-o modernizare a căilor ferate deja existente. Deci, uh, dacă așa stau lucrurile, atunci ar trebui poate să revizuim acele proiecte prestigioase pentru a avea linii de mare viteză în toată Europa. Apoi, E adevărat că uh, aceste căi ferate pentru trenuri de mare viteză pot duce la foarte mari întârzieri. Și uh, nu uitați, e vorba de banii contribuabililor. Mă gândesc că aici e nevoie de o structură mai bună, de o structurare mai bună. Nu știu dacă eventual chinezii au o abordare diferită, însă ei sunt extrem de eficienți în ceea ce privește construirea acestor linii de mari viteză și punerea lor în simbioză. Și e mare păcat că aici, noi în Europa, avem uh, mii de regulamente diferite la nivel național uh, cu sute de anexe suplimentare și e că acestea nu sunt uh, armonizate și că n-am reușit să scăpăm de ele în ultimii ani. Noi uh, suntem cei care reglementăm și mă întreb ce face Agenția Europeană pentru Calea Ferată. Pentru că ar trebui să aibă și ea un rol, ar trebui eventual să vină cu uh, un rol de consiliere, de îndrumare. Și dacă îmi permiteți, piața Uh, pentru astfel de uh, căi ferate de, pentru trenuri de mare viteză. Uh, e o piață care este destul de limitată și cred că trebuie să ne gândim la felul în care aceste căi ferate pot fi construite. Eh, Doamna Iala Sender, Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia să discutăm acest raport uh, împreună cu domnul Herix și, evident, uh, știe deja că nu sunt neapărat foarte de acord cu aceste concluzii. Pentru că mm, mai există un alt raport asemănător realizat de un membru austriac al uh, Curții de Conturi și mă gândesc că mm, acest, moment, acest raport intervine într-un moment în care lucrurile s-au schimbat. Apoi, după acordul de la Paris, știm cu toții că trebuie să găsim mm, cea mai bună soluție pentru a avea o rețea uh, europeană, atât pentru pasageri cât și pentru mărfuri și va fi foarte greu să realizăm toate aceste transporturi doar pe șosele sau prin camioane sau eventual uh, prin avion. De multe ori, uh, mie mi se pare că în concluziile sale raportul acesta e un pic contradictoriu. Uh, trenurile de mare viteză sunt mult mai rentabile și mai utile și mai eficiente dacă e să comparăm cu liniile aeriene, cel puțin în Spania. Aș fi vrut să știu, totuși, din partea Curții de Conturi, eu mă gândesc că aveați deja o prejudecată, un a priori negativ față de trenurile de mare viteză. În fine, dar aș vrea să știu, în momentul în care Curtea de Conturi ne vorbește despre acele probleme de duble căi ferate, uh, da, e adevărat, a fost o problemă în momentul în care, înainte de a adera la Uniunea Europeană, um, aveam în Spania două uh, tipuri de șine. Apoi, dumneavoastră ați mai uh, evocat și Uh, zonele de tranzit. Știu că de multe ori se pot aștepta până la 15-30 de minute, dacă nu chiar o oră. Și acum nu știu foarte bine la ce anume vă referiți dumneavoastră în momentul în care ați făcut acest studiu. Și apoi aș fi vrut să știu, în momentul în care v-ați referit la costuri, și anume 90 de miliarde de euro per minut, ce ați luat la, în calcul o sau ați făcut o medie generală din, din toate proiectele? Vrem și noi să știm la ce se referă această cifră. Și când v-ați referit la cele 11.000 de reguli și regulamente, da, e o glumă, să știți, e o glumă spaniolă care are de-a face uh, cu uh, o realitate de la noi. Aș fi vrut să știu dacă în 2018 Curtea, Curtea de Conturi a ținut seama de cel de-al patrulea pachet feroviar pe la care am lucrat noi, Parlamentul și Consiliul, tocmai pentru a simplifica lucrurile în așa fel încât să ușurăm trecerea frontierelor. Mulțumesc! Și acum, doamna Iuto. Allora, um... Mulțumesc! Nu am o întrebare, ci mai mult observație. Am auzit, dar poate că n-am înțeles eu bine, în sfârșit, că practic se poate demonstra așa cu cifre faptul că trenurile de mare viteză nu sunt neapărat uh, necesare. Iar analizele, studiile din anii trecuți, momentul în care au fost uh, proiectate rețelele TNT și deci în vederea înaltei viteze, uh, nu mai sunt de actualitate astăzi. Ele chiar trebuie revizuite în majoritatea lor, deoarece mai puțin de 50% din călătorii prevăzuți sau și prezentat uh, să călătorească Uh, înseamnă că rata de utilizare efectivă a acestor uh, rețele este mult sub așteptări. În ciuda uh, diverselor acțiuni, iar investițiile viitoare vor trebui să fie bine justificate și bine prezentate și să se arate că sunt chiar în, slujb, în slujba cetățenilor pentru că nu poți să vii în fața cetățenilor și să spui că dacă câștigi cu un minut în plus la viteza trenului, o să cheltuiești 90 de milioane și este justificabil acest lucru. Deci nu știu cum poți să vii și să spui asta în fața cetățenilor că se cheltuiesc atâția bani numai pentru a ajunge cu un minut mai repede la destinație. Întrebarea este pe ce ne bazăm, ce alte studii se mai pregătesc pentru a eventual uh, schimba macazul, pentru a nu mai uh, merge pe linia uh, trenurilor de mare viteză, pentru a face altceva și poate că asta să ducă la o revizuire din rădăcina sistemului de rețele TNT, pentru că Comisia ne vorbește despre al treilea pachet al mobilității și în acest cadru am putea să ne gândim de asemenea la noile noile evaluări uh, și studii mai actuale legate de aceste rețele, de viitorul lor, pentru a eventual schimba abordarea noastră în viitor. Deci ce se face în continuare? Ce analize se vor efectua pentru a răspunde acestor deziderate? Mulțumesc! Grazie, președinte. Anch'io una... Mulțumesc. Și eu am o întrebare și câteva observații. Eu vin din uh, Friuli, Veneția, Giulia, din această regiune italiană și ați vorbit despre acest tronson de în, uh, în altă viteză între uh, Trieste și Veneția, care are avantajele sale clar, dar există și reversul medaliei, pentru că în regiunea mea oamenii se simt cumva uh, excluși de la anumite evoluții naționale. Ce se petrece la noi este diferit față de restul Italia, în sensul că tocmai la noi, adică la Veneția, se întrerupe această rețea de înaltă viteză a trenurilor. Este puțin frustrant. În plus, suntem uh, într-o zonă transfrontalieră și atunci întrebarea este următoarea. Ce facem? Avem avantaje economice uh, Um, ale acestor uh, conexiuni, dar care sunt și dezavantajele uh, în momentul în care astfel de conexiuni uh, lipsesc. Și cât privește legăturile aeriene, trebuie să vedem dacă nu cumva există suprapuneri supărătoare față de transportul feroviar. Să ne gândim și la asta. Este foarte clar că ideea ar fi să avem o optică a serviciilor, dar uh, nu numai a serviciilor comerciale furnizate. Și încă o întrebare, poate un pic uh, abstractă, dar haideți să ne gândim și la partea cu mediul înconjurător. Ne dorim, un, uh, bineînțeles, un serviciu eficient din punct de vedere al vitezei, da, da, și a punctualității, dar să nu uităm nici faptul că aici trenul de mare viteză poate să-și arate și beneficiile în materie de protecție a mediului și de reducere a emisiilor. Și lipsa de călători uh, poate că poate fi imputată uh, crizei economice, pentru că austeritatea a făcut că față de transportul public local, trenurile în altă viteză au devenit cumva un lux. Vă mulțumesc foarte mult! Deci, mulțumesc, doamnă de Monte! Și dacă îmi permiteți acum câteva observații și din partea mea. Una din observațiile făcute era cea legată de interoperabilitatea diferitelor sisteme și cred că munca desfășurată de ERA, este de Agenția Europeană, uh, ne va permite să depășim această dificultate și cifra aceea legată de 11.000 de regulamente diferite, clar că vizăm o reducere a normelor și o armonizare a acestora. E clar că acest lucru va contribui la progres. Câteva întrebări. Mai întâi, ați putea eventual să fiți un pic mai precis în ceea ce privește bilanțul uh, carbon per total. Și mai e un subiect la care nu s-a referit prea mult curtea de conturi și care mie mi se pare deosebit de important și anume amortizarea. Amortizarea investițiilor. Pentru că amortizarea infrastructurii se face pe o durată destul de lungă. Care este până la urmă beneficiul în urma acestor investiții? Pentru că pe niște durate de investiții uh, mari, uh, acest lucru poate determina uh, până la urmă și calculele legate de costurile de funcționare. Și aș vrea să știu dacă analizele dumneavoastră sunt făcute de la an la an, pentru fiecare an în parte, țineți seama și de problema amortizării investițiilor și de prețul energiei, etc. În al, do- în al treilea rând, sunt niște legături internaționale pentru trenurile de mare viteză care sunt uh, adevărate povești de succes. Și care este părerea dumneavoastră despre Talis, O franciză precum Talisul, precum Eurostarul, care bun, după părerea mea, sunt și un succes comercial, dar și un succes uh, popular, având în vedere numărul de utilizatori. Și aș vrea să vă întreb dacă v-ați uitat și la situația celor trenuri medii de mare viteză care au potențial foarte mare, care pot să depășească 200 km pe oră, dar nu reușesc să depășească o viteză de 300 de km pe oră. Aveți eventual și o analiză a acestor uh, linii uh, în ceea ce privește investițiile și amortizarea costurilor? Și, pe de altă parte, vreau să vă uh, vă mulțumesc pentru felul în care ați puricat acest subiect, pentru că, într-adevăr, da, trebuie să ne uităm. Sunt multe lucruri ce pot fi în continuare îmbunătățite. Eventual e nevoie poate de o evaluare la nivel uh, mai ridicat, la nivel european, pentru a vedea problema interoperabilității. Și apoi nu trebuie să uităm și acele cazuri uh, de succes, care de multe ori sunt cazuri tocmai de căi ferate transnaționale. Și mă gândesc că Spania e un pic uh, o victimă a faptului că trebuie traversați munții uh, Pirenei. Dar am încredere că o să reușim și asta. Iată, vi s-au adresat foarte multe întrebări. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Într-adevăr, multe întrebări. Sper că voi reuși să răspund cât mai bine la ele. unele întrebări se adresează și comisiei. Și uh, dacă îmi permiteți, mă voi uh, um, consulta și cu colegul meu care a condus auditul. După aceea, spune domnul președinte, vom da și cuvântul domnului Reuters din partea comisiei. Voi continua, deci. În ceea ce privește coridoarele TNT, am să las pe colegul meu să răspundă. Domnule Van de Camp, în ceea ce privește autoritățile naționale care nu acceptă aceste coridoare TNT, e foarte ciudat. Există angajamente, există acorduri. Noi tocmai asta am analizat. Comisia uh, cu, și statele membre trebuie să aibă o capacitate de punere în aplicare mai puternică. Nu vrem să creăm noi coridoare, ci ceea ce a fost uh, decis în regulament, în mecanismul uh, interconectarea Europei și așa mai departe, să fie pus în aplicare. Când vine vorba de proiecte naționale, liniile de, de mare viteză funcționează destul de bine. Problemele sunt la proiectele transfrontaliere. Uh, Tocmai de aceea ne-am de asta ne-am ocupat și aici uh, trebuie uh, făcut ceva împreună cu statele membre, bineînțeles. Um, în ceea ce privește actualizarea sau îmbunătățirea unor linii actuale, cred că este vorba și de anumite uh, proiecte de prestigiu, cumva. Um, Veneția, Trieste, de exemplu, vedeți, vorbim despre asta și în raport, uh, cât, ce, ce costuri enorme sunt implicate. Dacă uh, vrem pentru fiecare minut care durează ceva mai mult în plus uh, față de construcția unei noi linii, se economisesc totuși 570 de milioane. Um, trebuie făcută um, o analiză pentru a vedea dacă în continuare există nevoia să se mai construiască aceste uh, linii. În ceea ce privește întârzierile în la proiecte și, limita, de, și limit, limitarea drepturilor cetățenilor. Cred că nu noi suntem cei care trebuie să ne ocupăm de asta. Um, bine, eu n-aș vedea lucrurile numai în mod negativ. Această procedură de uh, evaluare a impactului asupra mediului, într-adevăr durează ceva vreme, însă eu văd și uh, Uh, și uh, consultarea cetățenilor, de exemplu, durează ceva timp, dar sunt utile aceste consultări când vine vorba de uh, zgomot, de poluare, de praf și de evitarea tuturor acestor uh, elemente pentru uh, cetățeni. Trebuie să uh, protejăm drepturile um, cetățenilor. Și foarte important este și acest ghișeu unic și la proiectele transfrontaliere. A trebuit să mă refer de mai multe ori la tunelul, uh, tunelul uh, Brenner. Este unul dintre cele mai mari proiecte din Uniunea Europeană și este important pentru toată lumea. Licitațiile în Italia s-au făcut altfel decât în Austria. Trebuie să existe o armonizare. În ceea ce privește cele 11.000 de reguli, Uh, am să-i dau cuvântul uh, celui care s-a ocupat de acest audit pentru a vă răspunde. Trebuie să vă spun că e vorba de reglementări naționale. s-a vorbit despre cel de-al patrulea pachet feroviar, dar nu acesta uh, include aceste 11.000 de reguli, ci la nivel național sunt aceste 11.000 de reguli care împiedică interoperabilitatea. La cel de-al patrulea pachet feroviar, ați, mm, l-ați menționat, în aliniatul 87 am vorbit despre pericole. Există termene lungi, statele membre pot uh, solicita o întârziere de 10 ani, de exemplu, ceea ce înseamnă că concurența reală va începe cândva în 2035. Este prevăzut în pachet um, că se pot face anumite derogări pentru operator și așa mai departe. Nu avem noi ce să comentăm la asta, este legislația. Noi am făcut mai referire la faptul că asta duce la efecte negative. Doamnei Ayala Sender, nu pot decât să mai spun o dată. A existat un raport al Curții de Conturi uh, și uh, mențin poziția. peste tot încercăm să Uh, verificăm uh, de mai multe ori. Când mergem într-un stat membru, mergem la Curtea de Conturi Națională și vedem întâi dacă au ei deja un raport uh, sau ceva despre asta și am făcut asta și de data asta, ceea ce ne-a economisit multe resurse. Îmi spuneți că am o atitudine negativă. Resping asta, nu este adevărat Dați-mi voie să fac referire la primul aliniat din sumarul nostru. Este cel mai important punct. Am să-l citesc în engleză. Calea ferată de înaltă viteză este un mod de transport sigur și uh, pozitiv pentru mediu, aduce beneficii sociale și de mediu care pot sprijini obiectivele de politici ale Uniunii Europene. Și așa mai departe. Și eu am fost responsabil și pentru această parte a textului pentru întreg raportul sunt responsabil. Intenționat am pus asta pe primul loc, faptul că recunoaștem valoarea acestei, acestui tip de cale ferată. Iar la final veți vedea că am făcut și o comparație nu numai între cale ferată și avion și linie de înaltă viteză, ci Um, uh, am mers, am ajuns la nivelul mai jos, uh, stat, uh, centrele. Am văzut că este competitiv, Madrid, Barcelona și așa mai departe, dar acum revin la reproșul dumneavoastră. Iată, în, în, în ceea ce privește celelalte constatări, dacă ne uităm la toate cele patru proiecte transfrontaliere, când vine vorba de o valoare adăugată europeană, care trebuie obținută cu bani europeni, la toate cele patru am constatat mari dificultăți. Tocmai de aceea am spus că încă nu există o rețea, există părți care nu fac parte dintr-un ansamblu. Tocmai de aceea este, mi se pare mie, justificat acest titlu mai degrabă critic. cei um, 96 de milioane de euro per minut economisit. Asta n-am menționat-o astăzi. Um, ați vorbit despre o sumă um, pe minutul economisit. Eu am vorbit despre 90 pe minut, iar maximul este de 369 de milioane. Noi, ceea ce am menționat astăzi este media 90 de milioane pe minut, iar uh, Uh, maximul este uh, la Stuttgart 369. Am făcut o analiză exactă, solidă, com- uh, comparat cu calea ferată obișnuită, cu beneficiile care pot fi atinse cu calea ferată. Este transparent, cifrele absolute rare ori spun ceva. Comparațiile exprimă mai bine lucrurile. Și dumneavoastră, doamna Iala Sender, ați vorbit despre cele 11.000 de reguli despre care vă mai spune mai mult colegul meu. S-a vorbit despre cât de justificate sunt investițiile. N-am înțeles exact dacă era o întrebare acolo, ci mai degrabă o observație critică. Noi am uh, constatat că există o lipsă și anume nu se ține cont în mod sistematic de analizele cost-beneficiu. Există analize cost-beneficiu în Germania care s-au făcut după luarea deciziei. Există analize de costuri la uh, Brenner, ultima Astfel de analiză s-a făcut în 2007 prognozele de uh, transport de marfă au fost revizuite, au scăzut, uh, prețurile au crescut, uh, deci trebuie uh, făcut o analiză cost-beneficiu, este esențial. Noi ca auditor nu putem vreodată să spunem altceva. Asta este baza pentru a decide dacă este justificat, justificată investiția sau dacă uh, Uh, nu uh, se pot lua alte măsuri, cum de exemplu în Italia, între Veneția și Trieste, uh, s-a găsit o soluție care, chiar dacă era scumpă, a costat mult mai puțin decât dacă s-ar fi construit o linie specială. Doamna de Monte, ați vorbit și noastră despre Veneția Trieste. Vă trimit la tabelul 3, după aliniatul 46 din raportul nostru. Nu știu care sunt negativele care, efectele negative care pot apărea de la o astfel de uh, reamenajare a unei uh, linii obișnuite pentru o linie de înaltă viteză. Dar aceste șantiere uneori uh, duc la revitalizarea unor regiuni unde nu uh, sunt, uh, de exemplu, atâtea magazine, unde uh, uh, se redinamizează anumite uh, localități. Uh, Uh, nu se întâmplă foarte des cu liniile de înaltă viteză, dar uh, și chiar dacă există exemple contrare. Legăturile uh, aviatice și suprapunerile. Așa este. Am constatat în raport, sau în fine, am am, am analizat, ne-am uitat și din, în afara Europei, în, în Japonia, de exemplu. Noi vorbim, acolo e vorba de 9 milioane de cetățeni Um, ați, vor, eh, nu, vorbim, ați vorbit despre cei 9 milioane de cetățeni și care poate nu vor mai locui în același loc. În Japonia, pe o linie, nu sunt 9 eh, milioane de eh, călători, ci 360 de milioane. Cu totul altceva. Sunt niște linii uh, mult mai folosite. Costurile sunt suportate de cetățeni și uh, costurile nu sunt atât de uh, diferite față de uh, Japonia, dar iată, numărul de călători este. Și, bun, văd că nu mai am foarte mult timp, voi încerca să fiu succint. Trebuie văzut și din punct de vedere al mediului în ce măsură se justifică liniile de înaltă viteză, dar toate acestea sunt decizii politice, nu putem noi să le luăm. Din punctul, noi trebuie să spunem dacă este viabil din punct de vedere economic, dacă este eficace, eficient și așa mai departe, sau dacă poate trebuie să ne gândim la alternative, cum ar fi în Italia sau cum uh, s-a prevăzut în Germania să se uh, mai facă o analiză înainte de a se începe cu lucrările, pentru că știm că perioada de la planificare până la începerea lucrărilor este foarte uh, lungă. Pentru că încercăm să răspundem la niște nevoi, nu, e, nu avem de-a face cu un scop în sine, trebuie să răspundem la nevoile cetățenilor. Și da, la cele trei linii pe care le-am verificat, uh, suntem sub jumătate din cele 9 milioane, suntem la 2-3 milioane. Este foarte greu să creezi un fel de uh, rentabilitate economică la astfel de linii. Iar acum ca să-i răspund domnului președinte care s-a referit la interoperabilitate și la ERA, din nou uh, îl voi lăsa pe colegul meu să vorbească despre asta în ceea ce privește amortizarea avem o verificare a performanței în sensul că nu am analizat uh, um, rentabilitatea acestor linii. Am făcut asta în trecut cu avioanele, dar am uh, analizat uh, potențialul în zona respectivă, liniile, um, situația actuală și am văzut care era diferența. Deci nu vă pot spune dacă am, nu am făcut un calcul al rentabilității acestor uh, linii. În ceea ce privește legăturile pozitive sau exemplele pozitive, aveți dreptate. Eurostarul, uh, da, e pozitiv. Știm care au fost problemele, uh, câți ani a durat și din fericire situația s-a îmbunătățit și funcționează bine, dar am făcut um, referire și la liniile care funcționează foarte bine. Madrid, Barcelona, Paris, Strasburg, uh, acolo cifrele sunt foarte bune. Știm că rezultatele sunt uh, foarte bune fără să cunoaștem toate detaliile. Dar, bineînțeles, era important să spunem și că există proiecte care au funcționat, dar trebuie văzut care au fost condițiile cadru care au dus la aceste succese. Și de ce, în alte cazuri, uh, aceste succese lipsesc? Și care sunt motivele? Nu s-a făcut o analiză uh, cost-beneficiu, potențialul de fapt nu era niciodată acolo, condițiile pentru cetățeni nu sunt bune. De exemplu, locul în care sunt gările, numărul gărilor este insuficient. Am constatat că fiecare gară uh, sau fiecare oprire duce la o prelungire a timpului de 12 uh, minute și reduce viteza medie cu 16 km la oră. Există deci acest echilibru care trebuie găsit între a uh, avea o viteză cât se poate de mare și a uh, permite accesul cât mai multor cetățeni, deci cât mai mulți cetățeni să aibă o gară în apropiere. Doamnelor și domnilor, și în ceea ce privește vitezele, ați menționat un aspect pozitiv, în anexa 5 uh, am prevăzut toate liniile și, uh, și exemplele pozitive. Și va, este inclusă viteza cea mai mare, cea mai scăzută, unde este capacitatea maximă și așa mai departe. Și la Madrid-Barcelona depășim 200. 300 uh, de km la oră nu poate fi o medie, pentru că mai trebuie să accelerezi, să frânezi dar noi uh, comparăm, vedem că există repere, există linii care ajung la 70-80% din uh, viteza maximă, iar aici suntem la mm, mult mai puțin, la 45%. Deci asta sprijină poziția noastră că nu trebuie create peste tot uh, linii de înaltă viteză. Se poate uh, lucra foarte bine și cu alternative. Domnule președinte, aș dori să dau cuvântul colegului meu pentru detalii suplimentare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei munci pe care am făcut-o noi în ceea ce privește evaluarea liniilor de căi ferate de înaltă viteză și comparația cu alte sisteme de transport aerien și pe șosele. Vreau mai întâi să mulțumesc Comisiei Europene pentru că am avut o cooperare extrem de pozitivă, o colaborare foarte profesională, cu transparența necesară pentru o auditare, ceea ce nu e o surpriză. Și ar trebui să clarificăm, așa cum a spus și domnul Eric Sadinaur, faptul că am avut și un mesaj foarte pozitiv încă din capul locului și e adevărat că de multe ori uh, mesajele pozitive se pierd în politicile noastre de comunicare, însă e foarte important să subliniem acest mesaj pozitiv. Și tocmai de-aia l-am și pus la începutul textului, la începutul raportului și v-aș ruga să citiți raportul în detaliu, pentru că, vedeți, de multe ori diavolul se ascunde în detalii. Al treilea lucru, am avut de asemenea și o cooperare foarte bună până la final cu Comisia uh, Europeană, pentru că au preluat multe din mesajele pe care noi le-am uh, pus în recomandări și vor fi preluate mai departe în viitoarea legislație. E nevoie de o aliniere a diferitelor propuneri și în acest sens a ținut seama de multe din observațiile și recomandările noastre. Și cred că, per total, e ceva extrem de util mai ales în perspectiva îmbunătățirilor viitoare. Ca să răspund domnului Van den Kamp, e foarte interesant ceea ce ați spus. Dacă într-adevăr coridoarele TNT uh, sunt, uh, statele membre se implică și dacă există oarecare obligativitate. Da, în principiu statele membre ar trebui să se implice, evident. Uh, nimeni nu cere statelor membre să ceară bandă la Bruxelles și dacă fac acest lucru, atunci ar trebui să împărtășească un pic din ideea de suveranitate. Și uh, s-a discutat acest lucru și la nivel de Consiliu și am pus și noi niște întrebări mai provocatoare. E un plan sau e un obiectiv politic? Dacă toată lumea e de acord că e o idee, că e un plan, atunci ar trebui să fie implementat așa cum e planul și anume până în 2030 să avem o tripare, triplare a coridorilor TNT și uh, avem totuși indicații clare că nu vom reuși acest lucru. Tocmai de aceea, în primele noastre recomandări am spus că trebuie să fim realiști și anume să revizuim planul, ca să fie un plan realist. Și ar trebui, de asemenea, să avem și niște instrumente de punere în aplicare credibile pentru comisie, în așa fel încât planul să fie aplicat în mod realist. Iată câteva elemente cheie. Iar în ceea ce privește întrebarea dacă ar trebui să avem așa un fel de procedură chinezească, în așa fel încât să progresăm, uh, Bun, poate că ar trebui să îmbunătățim un pic situația actuală, pentru că în multe situații, în multe cazuri, există niște blocaje uh, pentru un procedur, poate că acestea pot fi uh, un pic accelerate uh, și ideea unui ghișeu unic, de asemenea, s-ar putea să aducă cu sine și o armonizare, o aliniere. Acum, nu știu dacă mai sunt în continuare 11.000 de reguli, însă în orice caz în 2018 în continuare acestea sunt în vigoare și ni s-a confirmat asta și de la comisie. Dacă agenția își face datoria, eu cred că da, și îndeplinește sarcina. Dar nu lucrează foarte repede, cu mare viteză și poate că acesta este și motivul pentru care Întregul proces e încetinit și durează foarte mult. Dacă fac ceva, sigur, fac ceva. Noi am discutat cu agenția, am organizat interviuri, uh, am avut uh, explicații detaliate ce anume fac exact acum, deci e clar că se progresează, dar uh, încet, încet, dar sigur. Și sugestia noastră era să ne grăbim un pic, să accelerăm ritmul. Apoi, în ceea ce de uh, uh, întrebarea referitoare la cel de-al patrulea pachet feroviar și deschiderea pieței franceze, da, cred că în Franța există o evoluție de când a intrat în, uh, de când avem un nou președinte, președintele Macron care încearcă să obțină ceva, dar există și o curte de conturi franceză care s-a referit în mod foarte clar și la problema datoriei și că aceasta trebuie să fie rezolvată. E, face parte din întreaga analiză, din întreaga procedură, durează mult, o să ajungem la un rezultat, însă deocamdată ă, cheltuim mult cu viteză mare, pe trenuri cu viteză mare. Și în ceea ce privește raportul austriac, sincer, eu să vă spun nici nu știam Uh, eu sunt auditorul, sunt cel care a condus auditul, sunt auditorul principal. Am trimis echipe în Austria, am uh, trimis oameni și în Germania, am trimis o echipă și în Italia și primesc feedback din partea echipelor uh, mele. Nu am primit personal acest raport de auditare austriac. Eu am făcut auditul cum scrie la carte, respectând toată metodologia. Acum, cu acestea fiind spuse, avem dovezi clari uh, din partea Germaniei, spre exemplu, că pe viitor nu mai e nicio planificare, nu mai încearcă să investească în partea de nord, acolo unde este uh, Brenner și de asemenea accesul liniile înspre Italia nu știu dacă e vorba de o lipsă de comunicare, de coordonare, însă în orice caz avem o neconcordanță de implementare în ambele uh, cazuri. Și asemănător uh, am putea să spunem e aceeași situație și în Portugalia, că și Portugalia are și a povestea ei. Nici acolo nu se vor construi aceste linii de mare viteză, cel puțin până la finalul uh, auditului am înțeles și în țara bascilor, de asemenea în Spania, cam aceeași problemă legătura cu Franța, ceea ce s-a prevăzut să fie făcut și anume o, o, o, o legătură între Bordeaux și taxe. Nici această legătură de mare viteză se pare că încă nu e realizată, nu, realizabilă imediat. Da, s-a vorbit despre asta. Și rețeaua națională spaniolă, dacă vrem să spunem noi ceva negativ, nu, nu, nu, nu. Avem anexa 4 în care se spune foarte clar că uh, rata de cofinanțare este mult mai mare decât în oricare alt stat membru, ceea ce e logic în sensul că uh, spaniolii construiesc o întreagă rețea și deocamdată, dacă e să ne uităm la indicatori, uh, spre exemplu costuri per kilometru, per uh, uh, cap de locuitor, costurile sunt mai mici, dar nu e inacceptabil, pentru că oricum e ceva nou, situația e destul de nouă și nu putem compara mere și pere, așa că... Și în ceea ce privește costurile acelor verigi lipsă. Da, e o observație destul de bună și întemeiată. Am făcut și noi această uh, analiză și am vrut să verificăm. Și dacă vă uitați la nota de subsol 23, acolo Cităm un studiu care a fost făcut în 2015 intitulat uh, Costul uh, uh, unor rețele TNT incomplete și e clar că trebuie să avem o, o, un efect de rețea și cu cât ne lipsesc verici, cu atât întreaga completare a rețelei va dura mai mult și vom reduce efectul de rețea. Pierdem acel efect. Deci e o chestiune cheie și cu siguranță în rețea poate există anumite verici care din punct de vedere economic nu sunt uh, viabile uh, pentru că nu au un efect economic vizibil imediat. Dar dacă acele verici ar exista, atunci am uh, profitat de pe urma efectului rețea. E o întrebare pe care merită să ne punem. Da, e adevărat, e un studiu interesant și acesta este menționat în nota de subsol 23. Ne-am uitat și la chestiunile de mediu. E vorba de uh, nota de subsol 17 din raport în care ajungem la concluzia că da, într-adevăr, există există mult mai multe beneficii din punct de vedere ale mediului. Și într-adevăr, există și povești de succes în rândul acestor uh, linii de mare viteză. Le-am citat și am încercat să avem criterii, puncte de repere. Dacă vă uitați Paris, Bruxelles, uh, Bruxelles, uh, Amsterdam, n-am primit încă cifrele referitor la legătura Bruxelles-Amsterdam, dar știm că anumite tronsoane funcționează bine, altele mai puțin și asta e. Dar ceea ce am încercat noi să clarificăm prin acest raport mai întâi este că cheltuim foarte mulți bani pe anumite linii. În al doilea rând, nu suntem mereu într-o situație în care putem să uh, justificăm niște decizii întemeiate și înțelepte. De multe ori implementarea lipsește latura de analiză costuri-beneficii și în final, iată, încă un aspect care merită să fie menționat, nu numai că există insuficiențe la nivel de infrastructură, dar uh, și la nivel de servicii. Dacă vă amintiți, faptul că nu avem anumite servicii disponibile, uh, de multe ori anumite uh, linii sunt uh, concurențiale, deschise către concurență, acolo unde există mai multe servicii, prețuri mai bune oferite călătorilor, ei bine, în alte țări nu așa stă situația și acest lucru trebuia să fie subliniat. Mulțumesc, mă voi opri aici. Mulțumesc și în încheiere am să dau cuvântul domnului Ritters, care va lua cuvântul în numele Comisiei. Da, uh, sunt aici câteva elemente care merită să fie analizate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați reprezentanțe Curții de Conturi, doamnelor și domnilor. Comisia salută raportul de astăzi și recomandările Curții de Conturi. Sprijinim obiectivele curții și anume să ne asigurăm că banii publici sunt bine cheltuiți. Da, de asemenea, e foarte important să citim raportul în detaliu și nu doar titlul. Și vreau să subliniez faptul că o planificare pe termen lung și guvernanța Eh, este însoțită întotdeauna de reguli foarte clar, de monitorizare, așa cum recomandă Curtea de Conturi. Regulamentul TNT vine cu o strategie pe termen lung, cu identificarea priorităților, cu analiza unei, rețea, cu, unei rețele cuprinzătoare și cu termene care trebuie să fie respectate. În al doilea rând, e nevoie și de guvernanță, guvernanță care este astfel instituită prin legislație, cu sprijin din partea Parlamentului European Guvernanța înseamnă uh, uh, gestiune a coridoarelor, o coordonare, o facilitare a implementării și o articulare de plină cu diferitele instrumente de finanțare și uh, facilitatea conectarea Europei. E clar că loc și de mai bine. Comisia încearcă să identifice măsurile necesare ca urmare a recomandărilor curții. Și cred că domnul Tun s-a referit deja la câteva uh, astfel de elemente care pot fi îmbunătățite și care au fost subliniate și care ne vor permite să definitivăm rețeaua trenurilor de mare viteză. Comisia a adoptat de asemenea deja câteva decizii de implementare și mai pregătim încă două astfel de decizii. Deci, iată, niște răspunsuri clare comparativ cu recomandările Curții de Conturi. Foarte pe scurt aș dori, domnule președinte, să mă refer la faptul că triplarea rețelei e posibilă pentru trenurile de mare viteză, însă va dura mult. Dacă e să facem o comparație între 2011 până în prezent, nu știu dacă vom realiza acest lucru până în 2030. Nu e un obiectiv neapărat realist. Va, evident, va trebui ca statele membre, Parlamentul, Consiliul, toată lumea să conlucreze foarte strâns. Multe lucruri mai trebuie să fie făcute ca să uh, uh, rezolvăm rețeaua călilor ferate pentru trenurile de mare viteză, de mare viteză care merg cu tre- peste 300 de km pe oră, dar nu numai, și cele cu peste 200 de km pe oră. Există foarte multe astfel de uh, proiecte în uh, țările uh, europene. Dacă e să ne uităm legătura între Viena și Nisa. Încercăm să facem o combinație a diferitelor elemente în acest al patrulea pachet feroviar și să vedem cum putem să armonizăm aceste reguli pe care le-ați subliniat și dumneavoastră. Da, e adevărat că e nevoie de o conlucrare împreună cu ERA, Agenția Europeană pentru Căi Ferate și sperăm că multe din acele reguli la nivel național vor putea dispare în timp. Uh, s-au făcut observații și pe proiectele mai specific la nivel transnațional. Ați uh, subliniat faptul că eficiența acestor uh, legături Uh, de mare viteză comparativ cu uh, cele care se desfășoară între Bruxelles-Paris, Bruxelles-Amsterdam, uh, evident, demonstrează că există o eficiență a rețelelor de mare viteză. Noi suntem convinși că putem să transpunem această eficiență și pe alte tronsoane. Da, e adevărat, unele sunt mai grele de realizat, unele sunt mai complicate, însă vom continua să lucrăm la ele și uh, Brenner trebuie să fie terminat până în 2026 și accesul uh, va fi deschis progresiv iar legătura care traversează Alpii prin tunel ne va permite să avem garanții de interoperabilitate. Același lucru e valabil și pentru alte legături, spre exemplu spre Torino. Acum, legăturile, spre exemplu, între Portugalia și Spania sau Spania și Franța, evident, discutăm uh, cu aceste state membre pentru a ne asigura că lucrările avansează de ambele părți ale frontierelor și există diferite instrumente care ne vor permite să obținem rezultate concrete. Însă apreciem în mod pozitiv concluziile Curții de Conturi și sperăm că împreună cu Parlamentul European, împreună cu Consiliul, vom fi în măsură să facem propunerile necesare în așa fel încât să obținem rezultatele scontate. Vă mulțumesc pentru atenție și mă voi opri aici. Merci beaucoup, monsieur Reuters. Il me reste plus... Mulțumesc foarte mult, domnule Ritters. Îi mulțumesc și domnului Herix de la Curtea de Conturi. Domnul Van den Kamp. S-a terminat. Domnule președinte, apreciez uh, optimismul uh, domnului care a vorbit, uh, dar nu știu, nu sunt liniștit în ce privește Germania și Bavaria. Când vine vorba de accesul la tronsonul Brenner, nu se întâmplă nimic. Ne-am dus în vizită acolo cu Kramer și cu alți colegi, ne-am deplasat la fața, loc, la fața locului și Uh, am văzut ce se construiește pe partea austriacă, pe partea italiană. Am făcut și poze. Există și un memorial al prizonierilor cubanezi în culoarea galben. În sfârșit, uh, nu se întâmplă nimic pe acel tronson, așa cum ne-am dorit la cel de la Brenner, ne-ar place să știm ce crede domnul la de Conturi. Nu, nu, nu, ne oprim, ne oprim, spune președintele, pentru că Cred că oricum am dat mult, mult timp peste cel prevăzut colegilor, domnilor de la Curtea de Conturi și e adevărat că sunt probleme în multe locuri, dar bineînțeles că acolo este mult mai spectaculos pentru că este cel mai mare șantier de acest gen din Europa. Într-adevăr, e bine ca în această dezbatere să fim atenți la costuri, la coerența transfrontalieră a proiectelor, la impactul lor. E bine să revenim la aceste subiecte din când în când, e adevărat. Și o să invităm de altfel Curtea de Conturi să vină și să ne spună ce crede despre toate aceste subiecte la un moment dat. Bineînțeles că trenurile de mare viteză sunt extraordinare, dar uh, asta nu înseamnă că nu sunt și probleme. Vă mulțumesc foarte mult! Alors, nous, nous allons... Bun, acum o să trecem la apelul la oferte pentru mecanismul interconectarea Europei. Ultimul apel de propuneri și dau cuvântul iarăși domnului Bine. D'accord, très bien. Alors, C'est à vous que je laisse la parole pour la présentation du col et après on écoutera les interventions de nos collègues. Vom vedea prezentarea și apoi să vedem comentariile. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, că ne dați ocazia să prezentăm uh, stadiul actual legat de diferitele uh, propuneri din cadrul uh, CEF Așa, următoarea planșă. Așadar, rezultatele celelalte două scadențe pentru ce se numește Call Blending 2017 și apoi rezultatele pentru apelul oferte SESAR la aceeași scadență și mai avem și apelul actual din octombrie 2018. Vom aborda și situația apelului la oferte 2019. În sfârșit vom concluziona arătând nivelul de implementare a bugetului CEF Transport pentru toată această perioadă indicată. Trebuie să reamintim cum funcționează acest uh, apel uh, mixt, blending. E vorba de o subvenție acordată în momentul în care s-au selecționat uh, beneficiarii și se semnează convenția. Aceștia au 12 luni pentru a realiza finalizarea financiară. Nu, pentru a afla care sunt uh, clauzele financiare. Astfel pot merge pe lângă instituțiile de credit pentru a negocia împrumuturile uh, respective. Dacă reușesc să fac asta în timp de 12 luni, atunci agenția uh, reușește să, adică poate să dea undă verde pentru prefinanțări. Prima scadență, 39 de proiecte cu o finanțare totală de 1 miliard toate uh, convențiile respective au fost uh, semnate și 12 proiecte chiar se află în faza în care pot să declanșeze clauza financiară. În ce privește a doua fază a acestui apel mixt, blending, ne găsim de asta dată în al doilea pachet mobilitate. El conținea și un plan de acțiune în favoarea carburanților alternativi și cel mai rapid mod posibil de a finanța acest pachet era de a uh, lărgi spectrul uh, apelului la oferte mixed blending, adăugând 350 de milioane pentru tot ce înseamnă inovare și carburanți alternativi, plus flexibilitatea acordată celorlalte proiecte numite clasice. Ca de obicei, uh, am fost foarte solicitați, am primit uh, mai bine de uh, un miliard total sume uh, de finanțat. Am reușit până la urmă să ne restrângem la 600 de milioane, bugetul fiind cel de 350 de milioane, flexibilitatea rămâne la 20%, ceea ce înseamnă că am putut să completăm cu 400,8 milioane de euro finanțarea pentru aceste proiecte și astfel ajungem la 1 miliard,8 uh, finanțare totală. Ce abordare am avut noi pentru a selecționa, pentru a accepta aceste proiecte? După cum am spus, ideea principală acestea a doua scadențe era aceea de a uh, Uh, face ceva în legătură cu carburanții alternativi. Aceasta a fost uh, ceea ce ne-a preocupat când am selecționat proiectele. Din cele 35 selecționate, 26 exact această orientare o au. Este vorba de 23 de proiecte pe inovare, dar am dorit ca același principiu să fie uh, aplicate și altor sectoare. De pildă avem două proiecte pe autostrăzi, pe ideea de autostrăzile mării. Aici avem carburant alternativ pentru că e folosit printre altele hidrogenul lichid și mai avem un proiect într-un port care iarăși cuprinde promovarea gazului lichefiat, lichid. Avem și alte proiecte mai clasice pe lângă acestea, care se potrivesc cu ceea ce am selecționat la primul apel la oferte sau la prima scadență din acest program. Și, și aici ne-am concentrat foarte mult pe uh, căile fluviale, flu, fluviale. Poate că cel mai bine, ca să exemplificăm cu câteva proiecte, toate proiectele, bineînțeles, uh, Uh, selecționate, câștigătoare, sunt prezentate într-o broșură pe internet. Informația este absolut publică. Un prim uh, proiect, mobilitate electrică și gaz natural uh, comprimat. Cele două sunt practic combinate. E vorba de stații de încărcare de um, gaz Uh, comprimat, dar și de, pentru baterii electrice, apoi desfășurarea unui parc de autobuze și de vehicole și asta pe patru coridoare. E un proiect foarte interesant pentru că are această dimensiune integrată. El nu se mărginește la o singură și unică soluție, ci este ceva integrat pentru a pune în evidență importanța carburanților alternativi E vorba deci de patru țări și în total 12 milioane de euro. Un alt exemplu, un proiect care vizează gazul lichefiat natural lichefiat în domeniul maritim. Avem multe proiecte în acest domeniu, de altfel, pentru că acest gaz lichefiat lichid pentru uh, transportul maritim uh, pe distanță scurtă și medie e foarte bun pentru că reduce poluarea uh, care e mult mai accentuată în cazul folosirii dieselului. Aici se combină echipamente specifice maritime, dar și stația de aprovizionare cu gaz lichefiat uh, natural, gaz natural lichefiat, dar care poate fi modulată și pentru alte vehicole, adică nu numai pentru nave, ci și pentru vehicole, mașini și așa mai departe. Uh, Iată un proiect care se ridică la 11, peste 11 milioane de euro. Avem și proiecte în uh, ce privește folosirea hidrogenului. La primul uh, call blending am uh, selecționat un astfel de proiect. E vorba de folosirea hidrogenului, dar nu în mediul urban, ba da, într-o zonă urbană densă, un nod urban, trei orașe. E vorba de stații de încărcare, unități mobile de asemenea și desfășurarea unei uh, flote, unui parc de autobuze pe bază de hidrogen. Este cea mai mare investiție solicitată, e vorba de practic de 40 de milioane de euro, uh, dar investiția totală se ridică la peste 500 de milioane de euro. Un alt exemplu Transportul pe distanță lungă, transportul de mărfuri. Aici e vorba de, iarăși de folosirea gazului natural lichefiat, ceva foarte inovator în condițiile în care se propune nu numai uh, o rețea de stații de astfel de gaze lichefiate și inclusiv de natură bio, ci și un sistem de leasing pentru camioane. Și pentru că problema este cu costurile unor astfel de vehicole, dar și incertitudile legate de valoarea sa reziduală, adică ca să investești să cumperi un astfel, de un astfel de vehicol, un camion. Și pentru a depăși aceste obstacole se prevede un sistem de leasing pentru camioane și astfel apoi se pot uh, conecta și aproviziona la bornele sau stațiile de încărcare respectivă cu aceste vehicole. Uh, aici uh, participă practic șase state membre, nu sunt puține, dar și operatori din sectorul rutier. E vorba de 25 de milioane de euro din partea CEF. Per total se preconizează o investiție de peste 125 de milioane. Acum, uh, programul SESAR, care avea scadența exact în acel moment, ca și celălalt program, prevăzusem inițial 290 uh, de milioane. Am primit, bineînțeles, mult mai multe propuneri decât acesta și uh, ne-am oprit la suma pe care nu fixasem inițial, în ciuda cererilor foarte ridicate. Ideea este că ne-am concentrat pe acele proiecte care provin de la Cesar Deployment Manager, care visează direct desfășurarea uh, în teren a proiectelor uh, Cesar. Ce se întâmplă cu apelul la oferte pe 2018? din cadrul CEF. Acest apel este în curs. E vorba de un apel multianual, începe anul acesta. Volumul este de 450 de milioane și în curând este data limită pentru depunerea cererilor de candidatură 24 octombrie de asta dată ne-am uh, sincronizat cu prezentarea celui al treilea pachet uh, pe mobilitate, concentrându-ne pe tot ce înseamnă digitalizare, siguranță rutieră și uh, tot ce înseamnă multimodalitate. Am încercat de asemenea să sincronizăm acest apel de oferte cu cel care vizează CEF Telecom pe uh, domeniul securității cibernetice, pentru că, bineînțeles, că tot ce înseamnă digitalizare uh, se leagă foarte clar de chestiunile de securitate cibernetică. Astfel, atragem atenția asupra operatorilor din transport, asupra acestor oportunități de a uh, se orienta și către acest program specific CEF Telecom, nu numai pe, uh, la cel clasic, ca să zic așa. Acum, ultimul apel de oferte este cel prevăzut pentru anul 2019. După cum știți, atunci când s-a adoptat regulamentul actual, uh, CEF, Connecting Europe Facility, Parlamentul și-a dorit ca o parte din buget să fie rezervată din bugetul global, mai ales secțiunea transfrontalieră, deci un procentaj specific dedicat acestor investiții. Acum, apelul din 2019 are ca obiect uh, abordarea acestor elemente. N-a mai rămas uh, mare lucru de uh, finanțat în această etapă. Sunt două componente, deci partea de transfrontalieră din rețeaua globală, plus componenta port maritim din rețeaua globală, asta permițând statelor membre care nu au o graniță terestră cu rețeaua globală să poate totuși să depună cereri în acest sens. O a doua dimensiune sau a doua axă, mai redusă din punct de vedere bugetar, dar importantă totuși e vorba de zgomotul Uh, feroviar. Uh, am uh, mai finanțat acțiuni în acest sens, de reducerea zgomotului provenit din transportul feroviar. Ideea este de a avea acțiuni care se desfășoară între 2019 și 2022 și să se acopere, practic, cea mai mare parte din parcul de trenuri, mai ales trenuri de marfă, ca ele să devină cât mai puțin uh, zgomotoase posibil. Iar aici, ca și gestiune, pentru prima dată am uh, ales metoda contribuțiilor unitare, unit contributions, ceea ce înseamnă foarte mult pentru beneficiari. Ei nu trebuie să mai justifice costurile, ci trebuie doar să ne spună câte vagoane au echipat și mulțim asta cu un uh, tarif uh, convenit. Nu facem uh, verificări ale costurilor, pentru că în amonte știm cam cât costă echiparea acestor vagoane cu mecanisme anti-zgomot. Este o abordare pe care probabil o vom prelua și în alte sectoare. Acum, Putem astfel să abordăm uh, situația executării bugetului CEF Transport. Cum e situația acum? Vorbim despre apelul din 2018 în curs și apelul 2019 respectiv. Practic tot bugetul a fost alocat pentru diferitele programe de acțiune și 95% au fost deja transformate în ceea ce numim convenții de subvenție, adică practic avem un portofoliu de proiecte care uh, beneficiază de până la 95% granturi sau subvenții. Ratele sunt anuale, după cum știți, Bineînțeles că nu dăm toți banii deodată uh, din acordul de grant sau acordul de subvenție, pentru că lucrurile pot să evolueze de la un an la altul, deci ca și angajamente ne ar, uh, aflăm la 45%. Cât privește plățile de astă dată, că e vorba de prefinanțări sau de plăți finale, suntem la 90, 20% din suma totală prevăzută. În concluzie, da? Vom avea ocazia, bineînțeles, așa cum s-a spus, să mai uh, lansăm și alte apeluri de oferte pentru această perioadă, însă aceste apeluri vor fi finanțate în cadrul reprogramării sau acelui uh, sistem Use It or Lose It pe care vom declașa începând cu anul viitor pentru ca eventual în anul 2020 să avem propriu-zis un apel de oferte și asta pentru a optimiza cheltuirea banilor din cadrul CEF. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul colegilor. Domnul Van den Kamp. Mulțumesc, domnule președinte. Putem să mai punem o dată apelul de pe 2018, planșa respectivă pentru că nu mi era foarte clar dacă e vorba și de proiecte comune. Nu, nu. Mai, mai, mai la început. Daisy. ia, dank Gata, l-ați găsit. Vă mulțumesc. Iată ce întrebare am eu. Prima întrebare, mai bine zis. Digitalizare, siguranță rutieră și multimodalitate. Deci nu sunt alte proiecte finanțate aici? E adevărat? Da, asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, domnule președinte, în ultimul slide. Nu, pentru ultima apelă oferte, când începe acel sistem, folosești banii sau îi pierzi. Use it or lose it. Pentru că numai 20% din CEF a fost deja plătit. Când începe sistemul use it or lose it? Când începe uh, această cadență? În 2020 sau depinde de fiecare proiect? Când se începe deci acest uh, sistem cu folosește banii sau ți-i luăm înapoi? Apoi o altă întrebare. Uh, avem două apeluri de oferte de tip blending. Unul se ridică la un miliard de euro și celălalt cam la 350 de milioane. Am fost uh, surprins. Eu am crezut că era vorba numai de un buget de un miliard. Dar a mai fost încă un alt apel de oferte comun, CEF 2018 sau unul propriu doar CEF în 2018. Poate mi-a scăpat mie. Asta e tot. En bedankt voor de presentatie natuurlijk. Și bineînțeles, mulțumesc pentru prezentare. Madame Ayala Sanders. Doamna Ayala Sanders. Ca să înțeleg mai bine unele din proiectele pe care le-am văzut uh, unele par să, să fie identificate drept coridoare nordice sau, mă rog, mediterana. Pe mine mă interesează acestea, evident, nu? Dar nu numai. Mă interesează și uh, cel din Marea Nordului, dar uh, mă interesează mai mult cel din Mediterana. Asta vreau să fie foarte clar că e pentru coridoarele din nord. Dar trebuie să spunem Londra, Copenhaga, Riga. E prea puțin mediteranean acela. Mi se pare un pic contradictoriu. Mi s-a părut că era ceva vorba despre Mediterana și când m-am uitat, nu. Sunt multe proiecte care plătesc autobuze, mașini, camioane și mă întreb ce înseamnă asta. Înseamnă că proiectul, dincolo de stații, vom mai finanța și mașini autobuze și camioane. Asta înțeleg eu din ce am citit, cel puțin din explicații, așa reiese pentru anumite proiecte și vreau să ne explicați mai bine. Adică, în anumite cazuri, nu a fost așa de bine explicat uh, cine ar fi exact beneficiarii. Cum anume? Se pot cumpăra flote complete de urbane, de autobuze? Ar fi bine să explicăm acest lucru în afară fel încât să știe toată lumea ce anume plătim noi. Pentru că, în mod clar, astfel vom putea îmbunătăți Uh, redu- vom, punea, vom putea reduce poluarea în zonele urbane. Mulțumesc! Uh, Doamna Del Monte. De Monte. Nu. Vreau să-i răspund lui Ines și mă uitam și eu peste acest, uh, aceste exemple și mi s-a părut că sunt foarte multe din sud, din Spania, din potrivă. Doamna la Sanchez răspunde din sală fără microfon, nu auzim. La je vois Barcelona. Uite, văd uh, Barcelona, Porto Centro, iarăși Barcelona. Ravena, E, suntem în sud aici acum. Nu, nu, mira, o là, o on pas, on Bun. Cred că nu eram la aceeași pagină. În sfârșit, câteva răspunsuri și o să vedem. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Ce privește apelurile oferte 2018, da, ne aflăm la capătul ciclului bugetar și nu putem să lansăm un apel uh, general de oferte, general call. Și atunci ideea este să ne concentrăm pe anumite subiecte bine circumscrise. De aceea ne concentrăm pe digitalizare, siguranța stradală, rutieră și transportul multimodal. Deci nu a existat un apel general uh, pe 2018. Cât privește acel use it or lose it, nu se declanșează la un moment dat, la o dată clară pentru toate proiectele. Depinde de fiecare proiect, depinde de acordul care a fost semnat. Armite proiecte, de pildă, s-au finalizat uh, anul acesta, sau se finalizează anul acesta în 2018, în decembrie. Pentru altele am uh, acordat o prelungire, pentru că era o întârziere. Dar, de pildă, sunt cazuri în care ele n-au fost nici măcar uh, declanșate și chiar dacă le acordăm o prelungire, suntem siguri că nu o să-l termine. Și atunci le spunem, ne pare rău, uh, suma din acordul de grant uh, care trebuia să vă fie acordată se întoarce la noi, parțial sau total, și va fi folosită pentru alte proiecte în viitor. Bineînțeles, ca să lansăm un astfel de apel de proiecte, trebuie să avem o masă critică, inclusiv de numerar. De aceea ne-am organizat așa. Anul acesta am tratat uh, toate acordurile de grant care se termină începând de acum până în 2019, ca să vedem ce facem cu ele, prelungim uh, și așa mai departe. Pentru celelalte proiecte care se vor termina un pic mai târziu, în 2020 sau în 2021, va trebui să luăm o hotărâre la începutul anului viitor pentru a modifica uh, acordul sau convenția respectivă de acordare a grantului, pentru că în, din acel moment, dacă, dacă ne hotărâm în 2019 la început, putem în 2019 până la sfârșit, eventual, să cerem banii înapoi. Pentru că dacă mergem uh, dincolo de această perioadă, mai ales după 2023, nu putem să mai solicităm așa ceva. Deci, dacă vrem să reaprovizionăm următorul ciclu de proiecte, trebuie să nu fim întârziere cu acest apel. Și probabil, într-adevăr, 2020 va fi ultimul an pentru un apel de oferte mai substanțial și de că așa stau lucrurile, trebuie în anul N-1 să acționăm. Cât privește acele bunuri <laughs> mobile autobuze și așa mai departe, parcuri de vehicule nu pe acestea le finanțăm și nu in extenso. Multe proiecte presupun existența acestor uh, flote de vehicole, de autobuze și așa mai departe. Însă, încercăm să vedem uh, și să uh, facem o diferență între un autobuz obișnuit pe motorină și unul care circulă pe bază de hidrogen sau de gaz, lichid, gaz natural lichefiat și uh, pe acestea din urmă le finanțăm. Dar diferența este foarte mică acolo unde intervenim noi. E vorba de 20% din diferența de cost. marea majoritate a, a cazurilor. Dar tot se transmite un mesaj, un semnal către aceste proiecte în condițiile în care noi, în general, noi finanțăm infrastructura de aprovizionare cu carburant. Dar această dată, într-adevăr, avem 20% uh, diferență de costuri din parcul auto respectiv care este finanțat. Bineînțeles că la cofinanțare suntem plafonați pentru că avem date care provin de pe piață și nu dăm banii așa cum ne-au fost ei solicitat, și știm foarte bine care sunt plafoanele și până unde mergem cu aceste finanțări. Domnul Van den Kamp. Voorzitter, ik heb nog twee vragen. Domnule președinte, mai am două întrebări. Mai avem timp. Întâi, ne-ați vorbit despre cifrele referitoare la blending, un miliard, și apoi 350 de milioane. Iar acum avem factorul de multiplicare prin, prin blending. Ce rol joacă BCE la aceste proiecte? Restul de finanțare vine de la BCE sau de la bănci publice? Puteți să ne spuneți ceva despre asta? Ar fi prima mea întrebare. Și a doua în uh, presa din țările de jos s-a putut citi un articol în urmă cu două săptămâni uh, Mă scuzați, mă refeream la BEI, nu la BCE. Deci Banca Europeană de Investiții. Iar o a doua întrebare. În presa uh, neerlandeză e s-a vorbit despre faptul că 273 de miliarde uh, nu au fost absorbite de către statele de coeziune. Ce joacă un rol aici sau nu are nimic de aici, nu are nimic de a face cu asta, această sumă? Vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește bugetul, Inițial am avut un prim, un prim apel de un miliard. S-a evaluat, uh, evaluat 39 de proiecte uh, evaluate, s-au semnat uh, contractele. Când am semnat pachetul de mobilitate, am dorit să-l acompaniem cu un tip de sprijin financiar și cel mai rapid mod de a face asta a fost să menținem deschis apelul de blending cu a doua uh, dată limită și să adăugăm bugetul suplimentar de 350 de milioane. Cum avem uh, oarecare flexibilitate, am depășit puțin 350 de milioane. Deci bugetul total pentru blending 1 și 2 a fost 1,4 miliarde. Apoi, cine sunt instituțiile financiare? E foarte deschis. Nu e numai uh, BEI Bay este partener pentru câteva proiecte și în anumite cazuri împreună cu garanția EFSI, însă aș spune că majoritatea proiectelor nu sunt cu uh, BEI. Sunt cu bănci naționale de uh, dezvoltare sau de promovare sau cu bănci uh, comerciale. A rămas complet deschis, beneficiarul poate uh, să își uh, aleagă partenerul financiar uh, preferat. Și a doua întrebare referitoare la banii neutilizați? Da, mă scuzați. Nu ține de CEF, pentru că pentru noi se alocă 100%, deci banii nu sunt uh, nefolosiți. Mulțumesc, spune domnul Van de Camp. Mulțumesc, spune președintele nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă. Am încheiat cu oarecare avans și le mulțumesc uh, tuturor celor care au uh, participat, inclusiv uh, interpreților care odată au terminat cei mai repede, spune domnul președinte. Îi mulțumim pentru amabilitate. Comisia se reunește pe 5 noiembrie.